zi foarte lungă astăzi. Să începem cu numărul 14, prezentarea a două studii privind restituirea bunurilor imobiliare. Primul document legat de asta are de a face cu proprietățile private în urma conflictului regional din Bosnia și Herțegovina, Croația și Kosova. Kosovo. Voi începe prin a da cuvântul doamnei Michaela Salmon și apoi uh, lui Mislav Boric, care vor uh, aborda același document, acest document. Am să vă rog să respectați timpul acordat, și anume 15 minute în total pentru fiecare punct. Dacă avem doi vorbitori, avem 20 de minute, deci vă rog să nu vorbiți mai mult de 10 minute fiecare, astfel încât să putem termina la timp. Vă mulțumesc! Yeah, does it work? Fine. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Bună ziua, doamnelor și domnilor! ne-am gândit la această prezentare în următorul fel. Într-o primă etapă o să vă oferim o imagine de ansamblu cu privire la bazele și la motivele care au dus la expropieri în perioada de după cel de-al doilea război mondial și mai ales în perioada de după independența unor state din Balcanii de vest. Dacă încercăm să ne gândim ce fel de consecințe au apărut după cel de-al doilea război mondial, este foarte clar că socializarea între tuturor mijloacelor de producție a constituit baza pentru modelul economic socialist. Acest eh, model economic-socialist pare la o primă privire să fi fost la fel în toate statele și de aceea avem și același termen care denumește uh, proprietatea și anume proprietatea uh, publică. Însă conținutul a ceea ce era proprietate publică era foarte diferit în diferitele state. Este vorba mai ales de Uh, țările pe care le-am uh, numit noi în raportul nostru, și anume Bosnia și Herțegovina, Croația și Kosovo. Aceste trei țări fac parte din fosta Iugoslavie și Iugoslavia, fosta Iugoslavia, a avut o evoluție complet diferită după, um, în anii 50, după ruptura de Stalin și uh, o era, structura era diferită și față de statele din România, Bulgaria și alte state din Balcanii de Vest. Modelul economic era bazat pe un concept diferit de proprietate publică. Acest concept de proprietate publică era bazat pe faptul că avea loc o expropie, expropriere a proprietății private în moduri diferite. Însă, tocmai în fosta Iugoslavie, întotdeauna a existat proprietate privată după 1945. Și asta este diferența față de alte state, alte state um, cum ar fi Albania, în care nu mai exista proprietate privată. Așadar, există o serie întreagă de tipuri de proprietate care existau în acest sistem. Proprietatea publică era modelul principal al, tip, al tipurilor de proprietate, dar exista și proprietatea privată. Proprietatea publică se baza pe uh, expropierea pe diferite căi a diferitor uh, bunuri. Existau în Croația, de exemplu, 30 de moduri diferite de expropriere și nu erau toate, ci principalele forme de expropriere vedem că pe atunci um, cei care aveau puterea politică erau foarte creativi în ceea ce privește um, confiscarea de proprietăți private. Însă, drept urmare, este și mai dificil să găsim, să se găsească um, mijloace pentru a restitui bunurile confiscate de la uh, după um, căderea socialismului. Și bineînțeles se pune problema modului, tipului de restituire. Foarte important în acest sens este importantă în acest sens este și întrebarea cum erau înregistrate proprietățile, mai ales bunurile imobiliare în uh, fostele state Iugoslavie. Și aici avem o situație în care această țară a preluat foarte devreme modelul austro-ungar și anume existau două instituții, cadastrul uh, și uh, registrul imobiliar în acest scop. Și acest sistem dual avea și uh, funcții diferite. Registrul imobiliar se referă la um, aspectul juridic al unui bun, uh, la dimensiunea juridică a unui bun uh, imobiliar, pe când cadastrul se referă la um, situația la fața locului. Ei bine, în fosta Iugoslavie, acest sistem a fost valabil din 1931 în toate, um, toate țările. O excepție era de, fapt, de facto numai Kosovo. Pe atunci, în Kosovo era valabil sistemul vechi din uh, Imperiul Otoman, o altă formă de înregistrare. De ce însă vă dau aceste informații? Și anume, pentru că toate măsurile de confiscări după 1945 au fost uh, înregistrate cu foarte multă conștiinciozitate în registrul imobiliar. Deci dacă ne uităm în acest registru, vom vedea pe ce bază a fost confiscată acea proprietate. Asta, bineînțeles, ușurează găsirea unei căi pentru restituirea acestor bunuri. Menționez această situație pentru că pentru ambele părți ale acestui proiect este relevant. relevant. Problema restituirii în general, din punctul de vedere al unui jurist, cum sunt eu, este o problemă care, indiferent de dimensiunea politică, și subliniez asta, nu este o chestiune foarte dificilă, pentru că putem, avem de ales între două sisteme. Fie avem principiul Um, restituim înainte să compensăm sau, în calitate de legiuitor, putem decide să compensăm, să despăgubim și numai în mod excepțional restituim bunurile. Acestea sunt uh, abordări care predomină într-un, într-un fel sau altul în toate statele. Atunci când căutăm o soluție la modul în care uh, să se restituie bunurile, aceste trei țări, Bosnia și Herțegovina, Croația și Kosovo, au avut o evoluție diferită din cauza războiului. Și această evoluție diferită este și problema principală pentru în calea găsirii unei abordări unitare. De ce? Croația, de exemplu, a ales o cale care, din punct de vedere juridic, este o abordare foarte loială sistemului. Croația a încercat să rezolve problema restituirilor împreună cu problema înregistrării bunurilor imobiliare în general și în același timp au abordat și problema sistemului cu privire la drepturile de proprietate. Ei bine, aceste trei elemente sunt legate, strâns une, înse, între ele. Nu putem să luăm în considerare numai drepturilor de restituire, ci întotdeauna va trebui să ne gândim și la modul în care sunt înregistrate bunurile și la modul în care sunt legiferate drepturile de proprietate. Croația a ales această abordare comună și în 1996 le-a reglementat pe toate. În Bosnia a fost mai dificil pentru că războiul a durat mai mult timp și, bineînțeles, în Kosovo a durat, a venit și mai târziu din același motiv. Nici Bosnia, nici Kosovo nu au reușit să aplice abordarea aleasă de Croația. Bosnia și Herțegovina suferă încă de pe urma faptului că nu este încă ă, clarificat cine se ocupă de reglementarea drepturilor de proprietate dacă sunt entitățile sau statul federal. Am putut să văd și eu um, cât de dificilă este uh, situația. Când am făcut parte dintr-o comisie în care erau reprezentate toate părțile și s-a ajuns la dezbateri foarte intense. În Kosovo, problema este următoarea, având în vedere Uh, faptul că au existat foarte multe, foarte mulți care au părăsit Kosovo în 98-99, statul, tânărul stat Kosovo nu a apucat să elaboreze o, o reglementare în acest sens. E, există un proiect la ora actuală, un proiect de lege. Care este recomandarea generală pe care, se, pe care o pot face în cazuri de restituire? Ei bine, prima este că nu se poate reglementa, nu se poate rezolva problema restituirii fără a se rezolva și celelalte două aspecte ale înregistrării și al drepturilor de proprietate. Însă ce poate să facă Uniunea Europeană în acest caz? Și nu mă refer la sprijin financiar, ci la sprijin instituțional. Cred că aici Uniunea Europeană poate să contribuie prin procesul de asociere și stabilizare în cadrul acordurilor de asociere și stabilizare în care ar putea fi luate în considerare aceste probleme pentru a apropia standardele din aceste țări la standardele Uniunii Europene. Pentru că obiectivul, până la urmă, trebuie să fie să se ajungă la o transparență a drepturilor de proprietate și astfel să se obțină și o certitudine juridică ce nu există în niciuna dintre cele trei state în niciuna dintre aceste țări, așadar. Cel mai mare obstacol este administrația ineficientă în acest uh, caz. Cu aceasta închei și vă mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului profesor Salomon, doamnei. Main questions. The first... Voi uh, continua cu câteva aspecte esențiale și anume, legislația internațională conține un uh, drept privind um, compensațiile în momentul um, restituirii și care ar putea fi rolul Uniunii Europene în acest proces de restituire și de compensare în statele din fosta Iugoslavie și anume Bosnia-Herzegovina, Croația și Kosovo. As regards international law, two este vorba așadar despre domeniile generale ale dreptului internațional. În primul rând, nu există un consens general dacă există acest drept la restituirea proprietăților sau la despăgubiri. Dar restituirea și uh, aceste despăgubiri au fost acordate de către diferite organisme juridice și quasi-juridice care acționează în numele legislației privind drepturile omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acordat restituiri sau despăgubiri în cazuri de exproprieri care au avut loc în timpul regimului comunist în, timpul, de, în timp de conflicte sau de războaie în fosta Iugoslavie, în nordul Ciprului și în Turcia. Acest lucru s-a întâmplat pe baza dreptului la proprietate, articolul 1 al protocolului 1 al Convenției și de asemenea pe baza dreptului la un proces uh, corect conform articolului 6 al Convenției. Aceste cazuri s-au uh, referit mai ales la situații în care se dăduse o sentință care nu fusese executată, nu fusese implementată la timp. Deci persoanele care um, în favoarea cărora se decisese o restituire sau o despăgubire nu puteau să recupereze această, această proprietate. Un alt organism uh, care funcționează în acest domeniu și anume Comitetul uh, um, Națiunilor Unite pentru drepturile, pentru drepturile omului a statuat dreptul la egal, egalitate în Convenția Internațională a drepturilor omului și a drepturilor politice și a constatat încălcarea acestui drept în Republica Cehă în ceea ce privește exproprierile realizate în timpul celui de-al doilea război mondial și în timpul perioadei comuniste. Legislația din Cehia făcea o distincție între uh, cetățenii uh, statului și uh, persoanele străine, iar aceste persoane străine nu puteau să se bucure de restituirea proprietății. Uh, în dreptul internațional există diferite comisii și comitete, Comitetul pentru Drepturi Sociale și Economice, Comitetul pentru Discriminare Rasială și uh, Comitetul uh, în cadrul Convenției împotriva discriminării femeilor. Aceste comitete și comisii nu pot lua decizii cu caracter obligatoriu. Aceste decizii cu caracter obligatoriu aparțin uh, Curții Europene a Drepturilor Omului, uh, însă pot emite niște comunicări individuale dacă statul respectiv le-a acceptat jurisdicția și pot de asemenea adopta și um, recomandări de ordin general care sunt mai puțin uh, eficiente decât, de exemplu, deciziile CEDO. Acum, uh, dreptul internațional specific țărilor sau dreptul specific refugiaților sau persoanelor deplasate intern legislația privind restituirea și uh, despăgubirile poate fi găsită în anexa 7 în, pentru Bosnia-Herzegovina în uh, acordul uh, de la Rambouillet pentru Croația și pentru Kosovo în planul Atisari. Um, în ceea ce privește fosta Iugoslavie, există un acord privind drepturile de succesiune. Anexa G spune că toate transferurile legale realizate sub presiune sunt uh, considerate sunt considerate nule în prezent. Astfel de uh, decizii cu caracter uh, neobligatoriu uh, sunt uh, cele luate de Consiliul de Securitate. De exemplu, e vorba de soluții specifice pentru țări, pentru Bosnia-Herzegovina sau pentru Kosovo. De asemenea, principiile privind uh, drepturile refugiaților și ale persoanelor deplasate intern. In, organizațiile internaționale, cum ar fi Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană, uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Programul Național de Dezvoltare al Statelor Unite. Uh, de asemenea, iau decizii în ce privește restituirile prin organismele specializate. A doua parte a acestei prezentări se referă sau încearcă să răspundă la următoarea întrebare. Ce, care a fost până acum rolul Uniunii Europene și care ar putea fi rolul Uniunii Europene în ceea ce privește restituirea proprietăților și procesul de despăgubire. Trebuie făcută o distinție foarte clară în acest sens între statele membre, statele cu un acord de asociere, ceea ce este cazul Croației. Acordul de asociere cu Bosnia încă nu a intrat în vigoare și, în al treilea rând, state care nu au un acord de asociere, cazul Kosovo. De ce este necesară această distinție? Pentru că se aplică mai multe surse uh, de drept pentru aceste țări pentru, membrele, pentru statele membre, sigur că se aplică dreptul european, precum și acele dispoziții de opt-out specifice uh, țărilor, după cum prevede tratatul de la Lisabona și uh, uh, Carta Drepturilor Omului. Pentru țările care au un acord de asociere și stabilizare, se aplică dreptul european într-un mod indirect prin obligația juridică de adoptare a acquis comunitar. În ceea ce privește statele membre, distribuția competențelor între Uniune și statele membre se bazează, după cum știți foarte bine, pe principiul delegării de puteri, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană are acele competențe care i-au fost încredințate de statele membre prin intermediul tratatelor internaționale. Dar acest principiu a fost într-un fel uh, erodat, de exemplu, în deciziile Curții Europene de Justiție, care se aplică, la care se aplică principiul puterilor implicite și în acest mod competențele Uniunii Europene au fost extinse, au fost lărgite. În legislația europeană nu există dispoziții care conferă în mod explicit competențe în ceea ce privește dreptul proprietăților pentru comunitate, dar Articolul 345 spune că tratatul nu trebuie să aducă niciun, niciun fel atingere dispozițiilor naționale în ceea ce privește dreptul proprietății, ceea ce înseamnă competențe negative pentru Uniune și acest lucru a fost argumentat de anumiți experți și asta depinde, pentru că sistemul proprietății este destul de diferit, poate fi uh, mm, interpretat într-un mod foarte larg, pot fi incluse toate drepturile asociate sau poate fi interpretat într-un mod foarte îngust și pot fi incluse numai drepturile de proprietate națională sau privată și ideea de naționalizare legiuitorul național trebuie să respecte drepturile fundamentale din tratat, um, să nu, se, să nu există niciun fel de discriminare în ceea ce privește naționalitatea și să se aplice niște reguli corecte. Legiuitorul european poate restricționa proprietatea privată pentru a, a îndeplini niște obiective europene importante. Ce pot fi aceste obiective importante pentru comunitate? De exemplu, o obținerea unei economii uh, sociale de piață foarte competitivă. Asta spune articolul 3 al tratatului. Un alt obiectiv, comunitatea poate interveni în legislațiile naționale pentru a reglementa uh, piața funciară pentru a asigura uh, siguranța proprietății, pentru că numai dacă există acest lucru, piața funciară poate să funcționeze uh, bine și dacă funcționează bine, atunci obiectivul unei economii sociale de piață poate fi cu adevărat atins. Deci este o problemă de interpretare și de alegerea unei interpretări mai largi sau mai înguste, pentru că sistemul și noțiunea în sine este destul de neclară. După cum spuneam, libertățile fundamentale conțin drepturi legate de proprietate. În plus, Carta Drepturilor Fundamentale, care are un caracter obligatoriu de la Tratatul de la Lisabona, include drepturi legate de proprietate, egalitate și nediscriminare precum și accesul la un proces corect. Majoritatea drepturilor, mai ales dreptul la proprietate, au același conținut ca și cel din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și acest lucru se afirmă în uh, partea introductivă a cartei. În ceea ce privește dreptul la proprietate, statele membre trebuie să ia în considerare principiul așteptărilor legitime, iar vorba de încrederea cetățenilor în procesul legislativ și în procesul juridic, așa cum a fost el gândit de legiuitor. Dacă proprietatea nu este protejată într-o țară, pentru că, de exemplu, țara respectivă nu a realizat un proces de restituire în perioada postcomunistă, atunci nu pot exista niște așteptări legitime față de un anumit teren. Și ajung acum la recomandările principale uh, privind dreptul internațional și rolul Uniunii Europene, bineînțeles condi- condiționalitatea, acest lucru trebuie să continue prin intermediul instrumentelor de stabilizare și asociere și prin competențele înaltului reprezentant în Bosnia, precum și prin uh, competențele speciale are EULEX. EULEX are niște competențe speciale de intervenție care seamănă cu tentant din Bosnia Sigur, este nevoie în continuare de o continuare a asistenței din partea Uniunii Europene, mai ales asistența financiară pentru întărirea capacității și pentru lupta anticorupție, precum și pentru crearea unor mecanisme de aplicare care să fie mai eficiente. Uh, Opțiunea acum uh, legate de politică, care de asemenea pot fi susținute, și anume cele care favorizează restituirea înainte de despăgubire de asemenea, furnizarea mm, ocupanților secundari, pentru ocupanții secundari a unor uh, soluții viabile. Și acum sistemele, de, sistemele informatice de gestionare a terenurilor, care de asemenea trebuie îmbunătățite. În anumite țări poate fi necesară crearea acestor sisteme informatice, sisteme de informații în ceea ce privește terenurile și informațiile din perioada precomunistă trebuie de asemenea să fie disponibile prin intermediul acestor sisteme de informații pentru ca dreptul la proprietate și situația proprietăților să fie mai transparentă. Aceste sisteme trebuie să fie accesibile, accesibilitatea este importantă. Un proces similar s-a uh, demarat uh, prin intermediul um, Serviciului uh, European de Informații privind terenurile Însă din acesta lipsesc anumite informații legate de proprietăți și trebuie să existe și o bază de date um, juridice. Vă mulțumesc foarte mult, mi-am încheiat prezentarea. Grazie. Adesso passiamo al secondo. Mulțumesc foarte mult. Vom uh, auzi acum prezentarea celui de-al doilea studiu și îi dau cuvântul Laurei Ștefan. Este vorba despre titlurile de proprietate în uh, contextul schimbării regimului politic în România, în Bulgaria și în Balcanii Occidentali. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Studiul acesta examinează situația proprietăților private după schimbarea regimului politic, după trecerea de la un regim socialist sau comunist la societatea de astăzi. Țările acoperite de studiu sunt mai numeroase decât în studiul precedent, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, România și Serbia. După cum vedeți, țările acestea se află în uh, etape diferite în ceea ce privește relația lor cu Uniunea Europeană. Unele sunt state membre, Bulgaria și România, altele sunt țări candidate sau potențial candidate. Structura studiului este următoarea. Un rezumat, o introducere, partea întâi, care examinează dreptul internațional și rolul Uniunii Europene, prin drept internațional înțelegem Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pentru că există puține reglementări internaționale în ceea ce privește schimbarea de regim politic, mai puține reglementări decât în alte domenii. Și în a doua parte se analizează restituirea proprietăților în cele șase țări. Se analizează cele șase țări în uh, prezentări care au acea structură. Vorbim despre chestiune legate de naționalizare și confiscare și vorbim de asemenea pentru fiecare țară în parte despre ce s-a întâmplat în ceea ce privește retrocedările, tipurile de retrocedare în funcție de tipul de proprietate, pentru că în multe țări restituirea terenurilor agricole și uh, a terenurilor urbane au urmat proceduri diferite și uh, există diferențe în ceea ce privește restituirea imobilelor și restituirea terenurilor. În sfârșit, tragem concluzii pentru fiecare țară în parte. În ceea ce privește Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ne interesează în special articolul 1 protocolul 1, care vorbește despre dreptul la proprietate, și articolul 6 al Convenției, care se referă la procesele corecte. Am uh, menționat tipurile de reclamații aduse în fața tribunalelor. Vorbim despre neaplicarea deciziilor judiciare, vorbim despre um, retragerea proprietății, în cazuri de închiriere protejate. Vorbim de asemenea despre tribunale care anulează sentințe judecătorești. Vorbim despre faptul că administrația nu acordă compensație conform regulilor adoptate în țara respectivă și vorbim de asemenea despre accesul la uh, instanțe în ceea ce privește restituirea proprietății confiscate, acces uh, imposibil din cauza taxelor uh, ridicate și din cauza altor obstacole. Trebuie spus de la bun început că competența Convenției Europene a Drepturilor Omilor acoperă tot ceea ce se întâmplă după ce țara respectivă a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și în studiul nostru am uh, menționat anul la care s-a produs acest eveniment pentru fiecare țară în parte. Vedeți pe slide o serie de statistici care se referă la fiecare țară în parte, numărul de reclamații în curs în anul 2009. Ne referim la anul 2009 pentru că datele disponibile sunt uh, date din acest an. Câte plângeri au fost uh, declarate inadmisibile, numărul de sentințe emise de curte, câte încălcări ale protocolului 1, articolul 1 au fost constatate și dacă curtea a constatat că există o problemă structurală în ceea ce privește regimul restituirilor proprietăților. Și în Albania, Bosnia și România, curtea a constatat că există o problemă structurală. Vom uh, vorbi mai mult despre detaliile referitoare la fiecare țară atunci când voi ajunge la studiile de caz. În Serbia, curtea nu a constatat o problemă structurală, însă asta nu înseamnă mare lucru, pentru că Serbia nu a început încă procesul retrocedărilor, deci curtea nu avea cum să constate deocamdată o deficiență structurală. Nu intru în detalii în ceea ce privește competențele Uniunii Europene, pentru că colegii mei au făcut-o deja. Aș vrea să mă refer la Agenția pentru Drepturile Fundamentale, care ar putea să facă cercetări, studii și să formuleze avize în ceea ce privește situația drepturilor omului în Uniunea Europeană cred că ar putea acoperi și problema drepturilor de proprietate. Aș vrea acum să examinez situația diferitelor țări. Acestea sunt elementele care erau prezente în aceste țări. Primul element, adoptarea întârziată a politicilor cu privire la retrocedarea proprietăților. Și când spun întârziată, nu mă refer la toate tipurile de proprietate. Ceea ce am constatat a fost că existau mai puține controverse în, a, în privința anumitor tipuri de proprietate și în aceste cazuri problemele s-au rezolvat mai repede. De exemplu, în cazul terenurilor agricole, restituțiile uh, în cazul terenelor agricole s-au făcut mai ușor la începutul anilor 90. Dacă ajungem însă la proprietatea urbană, clădiri, imobile în orașe, situația se complică. Politici neclare și imprevizibile în ceea ce privește retrocederea, retrocederea proprietăților. Au apărut modificări, modificări care au pus mari probleme administrației, pentru că dacă politica se schimbă odată la patru ani, administrației este foarte greu să țină cont de aceste schimbări și apar probleme de aplicare care țin de evoluția legislației. Ar mai fi și capacitatea instituțională slabă a administrației această problemă este una transversală și are un impact asupra retrocedării proprietăților. Pentru că administrația este cea care își asumă această atribuție, ori administrația suferă de probleme. Probleme structurale în sistemul judiciar, care au un impact asupra aplicării legislației în domeniu. Politicile sunt improvizibile, politicile se schimbă și din această cauză apar uh, mai multe drepturi asupra aceleiași proprietăți. Este ceea ce s-a întâmplat în anumite țări. Și, în sfârșit, problema compensațiilor. Sistemele de acordare a compensațiilor s-au dovedit a fi ineficace într-o anumită măsură. Ce poate face Uniunea Europeană? După cum spuneam Situația diferă de la țară la țară și relația fiecarei țări cu Uniunea Europeană este în, într-o altă etapă, ceea ce înseamnă că influența Uniunii Europene este diferită. Propunem să se continue mecanismele de monitorizare, precum și sistemele de condiționalitate – insistăm să se aibă în vedere atât legislația cât și aplicarea legislației, pentru că, după cum am văzut, în multe țări s-a adoptat legislație, însă adopta, aplicarea a pus probleme. Să se ceară planuri de acțiune din partea guvernelor cu alocații bugetare și calendare clare. Să nu uităm de asemenea că retrocederea proprietăților are un cost și costul acesta este foarte important mai ales în contextul actual. Ar trebui așadar să se exploreze mecanisme de finanțare cu țările respective și să vedem cum se leagă această chestiune de fondurile mutuale, de creditele speciale și așa mai departe. Trebuie să avem în vedere toate implicațiile pentru deficitul bugetar național implicații care sunt foarte relevante în contextul economic actual. Trec acum la studiile de caz. Am încercat să prezentăm uh, în uh, rezumat uh, concluziile cu privire la fiecare țară și vom răspunde la întrebările pe care le-ați putea avea legate de fiecare țară în parte. În Albania s-au adoptat primele legi cu privire la privatizare în 1991-1992. Aceste legi se referau la transferarea imobilelor și apartamentelor, precum și transferarea terenurilor agricole. Primele legi cu privire la retrocedare și compensare s-au adoptat în 1993 și în 2004 s-a modificat legislația cu privire la retrocedarea terenurilor. Ceea ce constatăm este că lipsesc normele de aplicare și de aceea este foarte greu să se pună în practică procesul de restituire. În Bosnia-Herzegovina s-au adoptat două legi cu privire la retrocederea proprietăților în 1996, în Republica Sârbska. În 1997 s-a adoptat o lege asupra vânzării apartamentelor cu drepturi de ocupare în Bosnia-Herzegovina și Republica Srpska. În anul 2000 s-a adoptat o nouă lege în Republica Srpska, o lege cu privire la restituire, lege care a fost anulată de biroul înaltului reprezentat, reprezentant. Legea a fost, deci, suspendată. Există un nou proiect de lege care este analizat în studiul nostru. Acest proiect a apărut în iunie 2009 și vorbește despre retrocedare în natură și compensații financiare. Acestea merg mână în mână. Prima opțiune este restituția în natură și a doua este compensația uh, financiară. Uh, legea acoperă tipurile de proprietate care sunt menționate pe ecran. Însă legislația aceasta nu a fost uh, încă adoptată, deci nu putem vorbi despre un regim care ar fi deja în vigoare. În ceea ce privește Bulgaria, facem diferența între terenurile agricole și terenurile urbane. În 1991 s-a adoptat legea cu privire la proprietate și utilizarea terenurilor agricole. Stipulează restituirea în natură și compensațiile, în 1992 s-au adoptat amendamente pentru a favoriza restituirea în natură și în 1999 s-au uh, introdus amendamente pentru a introduce compensații. Procedura administrativă a fost foarte clară și ca atare până la sfârșitul anului 2000, 99,79% din teren a fost restituit. Însă s-a plafonat uh, suprafața terenului. Deci nu vorbim despre întregul teren solicitat, ci de uh, retrocedarea terenurilor cu o suprafață plafonată. În 1992 s-a adoptat o legislație cu privire la restituția uh, proprietății imobiliare naționalizate dacă această proprietate exista dacă era în, în proprietatea statului și dacă nu s-a plătit compensație la naționalizare. La sfârșitul anului 2000 uh, se retrocedaseră 58,3% din proprietăți. Au existat diferite tipuri de compensații. O compensație care acorda acțiuni în întreprinderi, uh, obligațiuni care erau acordate drept compensație, obligațiuni care fie puteau fi tranzacționate la bursă, fie puteau fi acordate pentru a compensa păduri deținute înainte de naționalizare. Din păcate, procedura a fost puțin transparentă și acest lucru a influențat valoarea obligațiunilor acordate cu titlu compensatoriu. Este un aspect de ordin practic care nu ținea neapărat de legislație, dar care a avut un impact uh, serios asupra persoanelor care dețineau obligațiuni. În Croația, în 1996 s-a adoptat o legislație cu privire la compensații acordate pentru proprietățile confiscate în timpul regimului comunist. Restituirea era acordată persoanelor juridice și persoanelor private. 71% din procedurile din reclamații au fost soluționate. Care au fost problemele apărute? Probleme legate de conflicte de interese, care au apărut în, în sânul celor care trebuiau să restituie proprietățile, proceduri administrative lente, documente care lipseau sau care nu erau uh, uh, corecte. Și mă apropii de sfârșitul prezentării mele cu cazul României. Aici vorbim despre regimuri diferite în funcție de tipul de active avute în vedere. Proprietățile agricole și proprietățile forestiere. În 1990 s-au acordat două decrete care acordau drepturi de proprietate membrilor cooperativelor agricole de producție. În 1991 s-a adoptat o legislație cu privire la restituirea terenurilor agricole, care nu doar a acordat din nou dreptul de proprietate celor care au fost uh, lipsiți de dreptul de proprietate, ci și a creat noi drepturi pentru uh, locuitorii de la sate. Terenurile acoperite au fost terenurile deținute de cooperativele agricole de producție. Existau și um, terenuri deținute de întreprinderile agricole de stat și uh, acestea au fost privatizate. La sfârșitul anilor 90, 77% din titlurile de proprietate au fost emise, acoperind circa 85% din suprafața pentru care s-au uh, depus cereri. În ceea ce privește proprietatea urbană, situația este oarecum diferită. La începutul anilor 90, singura cale de recuperare a proprietăților era cea judiciară. În 1995 însă, Curtea Supremă a uh, hotărât că dacă nu există o legislație specială, curțile nu pot să emită sentințe cu privire la restituție. În 1995 s-a adoptat o legislație cu privire la restituirea proprietății confiscate cu titlu, cu alte cuvinte, um, proprietate confiscată conform uh, legislației în vigoare. Această lege a permis chiriașilor să cumpere apartamentele în care locuiau, ceea ce a dus la probleme pentru că s-au suprapus drepturile de proprietate, după cum vom vedea. În 1998 s-a adoptat o lege cu privire la proprietatea publică și aceasta prevedea posibilitatea recuperării unor proprietăți de la stat, indiferent de modul în care a avut loc confiscarea de către Uh, regimul comunist, însă nu existau norme de aplicare până în 2001, uh, când uh, a fost emisă legea cu privire la regimul judiciar al bunurilor confiscate în mod abuziv de către stat. Se prevedeau restituiri în natură sau compensații în cazul în care aceasta nu era posibilă. În 2009, domeniul de aplicare al acestei legi a fost extins pentru a uh, se include și proprietățile uh, utilizate de către stat, inclusiv uh, primării, spitale, școli și așa mai departe. În 2009, uh, o nouă lege a clarificat faptul că proprietățile cumpărate de către chiriași nu mai puteau fi retrocedate și se puteau oferi numai uh, compensații. Care au fost provocările în România? Acestea au avut de a face mai ales cu schimbările în politicile de retrocedare. Uh, au existat pro, uh, probleme uh, ce țin de administrație, există încă um, cazuri în fața instanțelor în acest sens. Uh, a existat problema drepturilor care se suprapuneau, drepturilor multiple, um, proceduri în fața instanțelor foarte lungi și neuniforme, iar apoi au mai existat și probleme cu sistemul de compensații. Dacă compensațiile nu erau uh, în bani, nu erau financiare, atunci uh, cei care solicitau retrocedarea primeau obligațiuni la uh, fondul proprietatea, dar acesta încă nu este uh, listat la bursă, deci valoarea lor este limitată. În Serbia nu a fost luată încă o decizie cu privire la, restitu, la retrocedări. În 2005 a existat o lege care solicita oamenilor să se înregistreze uh, și să înregistreze proprietăților națion proprietățile naționalizate. Avem numărul de cereri depuse până la termen și după termen, însă niciuna dintre aceste cereri nu au fost verificate pentru a se vedea câte dintre ele sunt valide. În 2002-2003 a existat o, un prim proiect de lege cu privire la retrocedări, a fost elaborat, dar n-a fost publicat niciodată, a fost retras în ultimul moment. În 2007 s-a pregătit uh, cea, cel de-al doilea proiect de lege cu privire la denaționalizare, dar s-a renunțat și la acesta. În 2009 a fost adoptată o nouă lege cu privire la um, urbanism și construcții. Și avem un transfer între uh, instituții uh, și stat și asta poate să aibă un uh, Um, efect asupra retrocedărilor, la fel ca și privatizările. Aceasta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să fac următoarele trei uh, petiții țin de aceste studii, deci uh, voi da cuvântul uh, peticionarilor, iar apoi vom continua cu dezbaterea. Așadar, în primul rând, domnul Paradias, aveți cuvântul. Thank you very much. I'm Stratos Paradias, a lawyer from Athens, Greece. And... Vă mulțumesc. Sunt avocat din Grecia și președintele Asociației Proprietarilor uh, din Europa câteva remarci cu privire la aceste studii. Doamnă președinte, când a căzut zidul Berlinului, acum 20 de ani, și când s-au prăbușit regimurile din Balcanii Occidentali, mulți cetățeni europeni și-au primit înapoi drepturile, dar nu și-au primit înapoi proprietățile confiscate de către fostele regime, regimuri totalitare. Așadar, aceste două studii prezentate astăzi prezintă unul unele dintre aspectele cele mai complicate uh, rămase în uh, statele din fostul black, bloc sovietic, fie ele state membre sau nu. Am observat din aceste studii care sunt obstacole în ca, obstacolele în cazul uh, retrocedorilor munca este, lucrările din acest studiu sunt foarte bune, însă timpul a fost foarte scurt și cei care au efectuat studiile au trebuit să se bazeze numai pe informațiile de la guverne, fără a lua în considerare poziția victimelor. Asta ne face să credem că în majoritatea cazurilor problema este rezolvată într-un mod sau altul, dar nu este cazul pentru că proprietatea privată există și va fi întotdeauna va exista întotdeauna și ne va aminti de aceste nedreptăți. Câteva uh, observații. În ceea ce privește Albania, studiul nu recunoaște faptul că procedura pentru retrocedări este prea uh, este învechită și prea complicată. Se uh, prevede numai o retrocedare de maxim 200 de metri pătrați și compensații să plătesc numai uh, către 25 până la 30 de proprietari, practic ca să se prefacă că plătesc compensații. În ceea ce privește Bulgaria, pașii luați studiul prezintă pașii luați din 1991, însă nu arată Um, problema principală, și anume faptul că proprietarii nu se pot bucura de proprietățile lor din cauza dificultăților legale create la diferite nivele de guvern și de guvernare. În Croația, studiul nu ia în considerare faptul că două documente fundamentale au fost manipulate. Dreptul constituțional cu privire la drepturi um, fundamentale, și drepturi și libertăți fundamentale și uh, Uh, articolul 1.25 din Constituție, care se referă la protecția drepturilor omului. Ambele articole au fost uh, abrogate. Drepturile constituționale nu mai sunt garantate în Croația. În cazul României, României studiul nu vede faptul că cele două probleme uh, care stau în calea retrocedărilor sunt lipsa de deci principala problemă este lipsa voinței politice. Soluția foarte clară este să se restituie um, proprietatea și să se ofere compensații celui de-al doilea proprietar, care este de obicei chiriașul care a cumpărat această proprietate de la stat, care însă nu era proprietarul de drept. autoritățile locale ascund uh, proprietățile uh, ce trebuie să fie retrocedate pentru a le utiliza în uh, interes propriu. În cadrul Serbiei este vorba de clăduri, de clădiri și de bunuri imobiliare care fie sunt sub controlul oligarhiei uh, locale, fie sub controlul um, autorităților locale. Iată, toate aceste lucruri duc la um, greșeli în aceste studii, cum ar fi, de exemplu, uh, faptul că studiul prevede că nu mai există bunuri care ar trebui să fie retrocedate în Serbia. Și este greșit, pentru că noi putem să vă dăm dovezi care să ateste contrariul. Pentru a încheia, pot să vă spun că am avut uh, puțin timp să uh, citim aceste studii și cum și dumneavoastră trebuie să uh, vedeți rezultatele acestui studiu mai în detaliu. Putem numai să vă recomandăm să vă luați timpul necesar pentru a uh, lua o decizie și propunem să se uh, organizeze în toamnă în Parlament o uh, reuniune astfel încât toate opiniile să fie auzite și toate detaliile să poată fi examinate. Între timp, în numele asociației noastre, vă rog ca petiția să rămână deschisă, astfel încât toată lumea să poată să știe că Parlamentul European a analizat în detaliu această problemă și va lua o decizie corectă. Ținând această petiție deschisă, veți păstra și veți mm, menține speranțele cetățenilor europeni care încă mai speră pentru o uh, rezolvare corectă și echitabilă. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul domnului Claudiu Sot. Nu doresc uh, să iau cuvântul. Îi dau cuvântul acum uh, doamnei Juana Consuela Flora. Domnilor, bună ziua! Numele meu este Oana Florea, sunt jurist, reprezint Asociația Proprietarilor pe legea 112 și alte opt ONG-uri, printre care și cel pe care eu îl conduc. Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta principalele cauze care au condus la situaia gravă a celor peste două milioane de proprietari pe legea 112 victime ale unui proces inechitabil în instanțele naționale în sensul articolului șase din convenție și al prevederilor constituției. incoerența legislativă încălcarea principiului neretroactivității legii practica neunitară a instanțelor aspecte menționate și în raport au generat o jurisprudență contradictorie și prejudicii produse de statul român proprietarilor pe legea o sută doisprezece consecința acestei realități este o avalanșă de acțiuni la cedo promovate de proprietari pe legea o sută doisprezece raportul particularizează cazul româniei fără să ină seama de modul în care au soluionat această problemă i ări precum germania polonia ungaria unde primordială a fost protecia socială a chiriailor care au cumpărat i despăgubirea rezonabilă a fotilor proprietari sau cazul cehiei care a introdus protocolul adițional la semnarea convenției. Raportul Comisiei nu prezintă situația celor care au cumpărat locuințele de la statul român, începând cu toamna anului 1996, după expirarea termenului de șase luni acordat pentru depunerea cererilor de retrocedare. Legea 112 a fost declarată constituțională iar proprietarii dețin un titlu obținut după 1994, dată la care Convenția a intrat în vigoare pentru România. După ce a încasat banii pe imobilele vândute, statul român a emis o serie de legi care s-au aplicat retroactiv, care au generat haos și au dus la transformarea retrocedărilor într-o afacere foarte bănoasă pentru mafia imobiliară proprietarii pe legea o sută doisprezece dein un bun în sensul conveniei. astfel curtea europeană a statuat în cauza caracas împotriva româniei. bunul în litigiu a fost naionalizat în o mie nouă sute cincizeci înainte de o mie nouă sute nouăzeci și patru curtea nu este deci competentă raiune temporis pentru a examina circumstanele imobilului litigios. fotii proprietari în lipsa unei hotărâri definitive pronunate după o mie nouă sute nouăzeci și patru nu dein un bun în sensul articolului unu din primul protocol adiional. proprietarii pe legea o sută doisprezece au cumpărat imobilele de la statul român cu respectarea legislaiei în vigoare la momentul respectiv. de altfel aceleai argumente le are i curtea constituională a româniei în decizia șaptezeci și trei menionăm că amploarea efectelor sociale a retrocedărilor depăete ca fenomen amploarea procesului de naționalizare și nu putem să facem dreptate creând o altă nedreptate. În cele mai multe cazuri, cei care au cumpărat imobilele de la stat locuiau în acele apartamente de mai bine de 30 de ani. Astăzi sunt persoane în vârstă, pensionari, cu venituri mici și foarte mici, care sunt condamnate să fie aruncate în stradă s au creat adevărate drame sinucideri decese destrămări de familii. considerăm necesar ca statul român uniunea europeană și cedo să țină seama în luarea deciziilor lor de hotărârile curții constituționale, de decizia treizeci și trei a înaltei curți, de legea unu două mii nouă legea voiculescu declarată constituțională prin trei decizii o lege simplă i echitabilă care stabilete un echilibru între fotii i actualii proprietari. legea voiculescu nu are însă eficienă i nici finalitate în lipsa normelor metodologice care ar fi trebuit să fie emise încă din februarie. două mii nouă în prezent se intenionează modificarea legislaiei în vigoare în această materie. orice nouă schimbare de legislaie ne îngrozete rugăm comisia europeană să sprijine statul român pentru a lua măsuri administrative i financiare de punere în aplicare a legislaiei în vigoare pentru compensarea fotilor proprietari fondul proprietatea să fie listat la bursă iar retrocedarea în natură să se facă numai pentru imobilele care nu s au vândut. nu în ultimul rând rugăm comisia pentru petiii să aibă în vedere în concluziile sale impactul oricăror propuneri asupra situației juridice actuale și viitoare a proprietarilor pe legea. o sută doisprezece vă mulțumesc. Mulțumesc. Voi, vom începe acum dezbaterea. Avem trei înscrieri la cuvânt. Domnul Boștinaru întâi. Colegi, distinși uh, reprezentanți ai uh, petiționarilor prezenți astăzi. Mă voi referi pe scurt la raportul privind țările din Balcanii de Vest uh, introdus de domnul profesor Boric și voi face următoarele remarci. Primă, mă așteptam ca în acest studiu să se facă o mențiune asupra situației din Croația referitoare la drepturile refugiaților și chiriașilor care au părăsit zonele de conflict i care astăzi conform datelor înaltului comisar pentru refugiai al naiunilor unite este vorba de o cifră de șaptezeci zero de oameni pentru aceti oameni majoritatea venind din croaia nu există nicio perspectivă de soluie i ca să citez un reprezentant al comisiei europene perspectiva de a avea o soluie poate fi realistă doar dacă aceasta va fi identificată i negociată cu croaia până la momentul aderării la uniunea europeană. vă reamintesc domnule profesor că acea numită declaraie de la sarajevo sau acordul sarajevo agreement avea tocmai ca obiectiv reglementarea problemei refugiailor i persoanelor internally displaced persons and refugees este un subiect de interes pentru parlamentul european pentru comisia europeană și mă așteptam ca sub acest aspect uh, raportul dumneavoastră tehnic și științific să ne dea guiding lines. pe de altă parte acordul de la rambouillet și planul ahtisaari vă reamintesc că nu reprezintă instrumente juridice. acordul de la rambouillet a eșuat el a fost urmat de războiul din kosovo și nu este legally binding for anyone avem o problemă legală iar ahtisaariplan de asemenea nu a fost adoptat cel puțin ca urmare a opoziției unei părți discuiilor din consiliul de securitate deci nu poate fi luat ca o referință juridică ne trebuie altceva în loc pentru a l identifica. nu în ultimul rând aș vrea să vă reamintesc că în ări precum albania sau serbia până la momentul când discutăm bunuri simple ale comunităților etnice și religioase, precum școli, biserici, centre culturale sau proprietăți, nu au fost restituite sau nu s-au acordat compensații măcar simbolice pentru ele. Nu vorbesc de drepturi individuale, ci de simboluri identitare ale comunităților care ar trebui de asemenea să figureze în discuțiile noastre cu Uniunea, cu țările candidate referitor la studiul dumneavoastră uh, la studiul doamnei profesoare tefan voi spune din start că în opinia mea acest studiu este irelevant pentru membrii comisiei pentru petiii pentru următoarele motive unu nu se referă la ansamblul gestionării acestui dosar dramatic în istoria europei postcomuniste ci amestecă mere pere capra varza i lupul respectiv două țări membre ale uniunii de obicei cazurile studiu ale uniunii românia și bulgaria și resping această abordare dar se referă la țări care fie nu sunt încă membre ale uniunii sau unele care pot avea vocația de a adera nu există coerența juridică minimă pentru a urmări guiding lines care să ne ducă pe noi către o soluție europeană. pe de altă parte nu găsesc aici nicio referire la cazuri care au fost mai repede implementate cu mai mare succes și cu efecte economice și sociale benefice germania polonia ungaria republica cehă și slovacă acolo unde datorită coerenței legislative și lucidității legislatorului s a urmărit din start ca impactul social și impactul bugetar să fie minime aceste lucruri nu s au întâmplat i studiul nu arată măcar ce ar trebui să facă statele din balcani să nu greească cum a greit ara mea măcar acest lucru ar trebui să fie rolul studiului. în al treilea rând vreau să vă spun că mă ateptam în studiul dumneavoastră să, o, să aud o referire măcar la gravele fenomene de corupie asociate cu procesul de uh, reclamarea proprietăților pentru că s au adunat două grupuri de interese adesea nu foarte licite ca să mă exprim decent mafia imobiliară și corupția din sistemul juridic care au condus la decizii aberante care ulterior fie au fost invalidate fie se judecă încă în țara mea de ani de zile dar cu chiriașii dați afară. și închei spunând Uh, referitor la petiția ultimă prezentată de petiionarii români că o susțin integral și dintr un motiv simplu noi nu suntem aici înainte de toate curte să judecăm un proces suntem politicieni și aici vă întreb pe dumneavoastră colegii mei parlamentari europeni putem accepta ca într o țară membră a uniunii europene două milioane de oameni să fie decăzui din drepturile lor elementare și să fie ameninai cu riscul de a rămâne în stradă cu mii de decese și sinucideri pentru că o nedreptate profundă a regimului comunist este înlocuită cu o nedreptate și mai mare social și economic pe care guvernarea democratică din țara mea o produce după, 2000, după 1990 încoace. Și al doilea, nu cred că vreo țară membră a Uniunii Europene ar accepta ca două milioane de cetățeni ai săi să fie amenințați cu aruncatul în stradă pentru că spre deosebire de germania polonia ungaria cehia nu s a acordat aproape nicio ansă celui care eventual era chiriaș și a devenit proprietar sau proprietar și ar putea să devină chiriaș să aibă un contract decent de chirie în locuință. Sunt oameni de peste 60 de ani care n-au nicio șansă, iar cu criza economică și financiară facem din aceștia additional victims, collateral damages, to mention the statement of Jamie Shea during the Kosovo War. Închei aici pledoaria mea și vă rog să luați în considerație a devenit o problemă europeană pentru că Uniunea nu poate accepta ca două milioane de oameni să fie tratați ca obiecte pentru care nu există niciun fel măcar de compasiune din partea autorităților unui stat membru. Mulțumesc pentru atenție.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 pentru că doresc să mă pot exprima în mod precis. În primul rând aș dori să felicit uh, pe cei care au elaborat acest studiu pentru că au aprofundat uh, acest subiect, un subiect foarte delicat până în ziua de astăzi. Eu aș avea trei întrebări. Prima este după cum urmează. De ce nu numiți țările care sunt state membre de câțiva ani ale Uniunii Europene, însă au fost state comuniste. Este vorba de state în care uh, drepturile de proprietate au fost încălcate, tot ce exista, tot ce era proprietate a fost naționalizat, confiscat. Am putea numi și Ungaria, Republica Cehă, Slovacia. În aceste state, vedem în continuare urmările acestui uh, păcat originar comunist. Trebuie să ducem acest păcat cu noi până în ziua de astăzi. Și mi se pare că există o situație similară în aceste state și statele pe care le-am auzit descrise astăzi. Am să vă dau un exemplu pentru a vă explica cât de dificilă este această problemă morală primul ministru maghiar trăiește până în ziua de astăzi într-o vilă care a fost confiscată uh, de către naziști unei familii uh, de evrei. După aceea, aceeași vilă a fost confiscată și de către comuniști, iar prim-ministrul maghiar nu este deranjat de uh, să trăiască într-o astfel de locuință. Iată, sunt uh, păcate morale cu care trebuie să trăim. Dar întrebarea mea era de ce nu numiți și aceste state în studiul dumneavoastră? Iar apoi o observație. Am avut senzația că nici unul dintre experți nu a făcut o diferențiere foarte clară între compensație și restituire este vorba de două lucruri complet diferite. Compensațiile au fost uh, făcute în Ungaria prin uh, cupoane de compensație, prin titluri uh, de stat și n-a fost o metodă ieftină pentru că acestea au putut fi vândute. Însă, până la urmă, nu puteau fi considerate ca având o adevărată valoare. privatizarea uh, menționată de către experți uh, ca fiind o, o, o, un tip de restituire, e bine, nu este un tip de retrocedare. Uh, terenuri agricole, um, nici terenuri agricole, nici clădiri, niciun fel de bun nu au fost retrocedate în acest fel. Și trăim 20 de ani mai târziu cu această povară morală. Au existat o serie de încercări de a face ordine și în loc să se ofere aceste compensații virtuale, să se restituie într-adevăr imobilele. Însă au existat și aici probleme, pentru că și naziștii și comuniștii au confiscat o serie întreagă de uh, bunuri și au existat o serie întreagă de proprietari. Dacă aș vrea acum să retrocedez un bun cuiva care este uh, de drept al proprietarului său, ar trebui să expropriez pe proprietarul actual și aș crea o nouă nedreptate. Nu putem înlocui o nedreptate cu o alta. M-ar interesa părerea dumneavoastră. Există o soluție practică corectă din punct de vedere juridic, dar și morală pentru, retro, pentru retrocedări, având în vedere faptul că au trecut deja 20 de ani? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt interesat de acest subiect de mulți ani. Cred că am fost primul raportor în uh, Comisia PETI în 1988 pentru transferuri uh, de proprietate transfrontaliere. Aș dori să mulțumesc celor care au solicitat acest studiu și cât și celor care le-au uh, pregătit. Cred că pentru Parlamentul European este important următorul lucru. Este vorba de un aspect foarte larg. Uh, sunt afectate șapte milioane de persoane. Și având în vedere acest fapt, nu cred că ar trebui să ne rezumăm la a uh, rămâne aici, în acest stadiu. Întrebarea cu privire la drepturile de proprietate a fost adusă în fața Curții Europene de Justiție uh, în baza articolului 17. Și în baza acestui articol și acest fapt înseamnă că Parlamentul European trebuie să aibă o poziție clară cu privire la drepturile de proprietate, de proprietate în general. În primul rând, doamnă președinte, ce vreau să spun este că nu trebuie să rămânem în această etapă. În al doilea rând, este un exemplu mai concret. Știu cam care este situația în Serbia uh, și cu tot respectul, nu am senzația că studiul se referă la nivelul de corupție care există acolo, la tergiversările care uh, au loc, la obstacolele care se pun în calea um, drepturilor de proprietate ale cetățenilor respectivi. De fapt, nu s-a făcut nimic acolo, iar noi, Uniunea Europeană, trebuie să fim atenți la asta, mai ales având în vedere faptul că acordul UE-Serbia se referă la drepturile de proprietate. Doamna președinte, mă întrebam dacă ar fi posibil ca Uh, comisia noastră să numească un raportor prin intermediul uh, coordonatorilor și, uh, având în vedere Carta Drepturilor Omului, să ia în considerare și drepturile copiilor. Poate s-ar putea organiza o audiere comună pentru a acoperi cele două subiecte, și anume drepturile, drepturile de proprietate și drepturile copiilor. Sunt uh, noile aspecte ale tratatului de la Lisabona, care se află încă într-o zonă gri, dar care cred că sunt de foarte mare interes pentru cetățenii europeni. Dacă ne oprim în această etapă, lucrurile se vor pierde. Să vă dau un exemplu. A, declarația de anul trecut cu privire la ă, restaurarea și retrocedarea proprietăților dinaintea ă, războiului. Este vorba mai ales de uh, retrocedarea uh, proprietăților familiilor uh, de evrei. Există atâția oameni care sunt interesați de asta și nu pot fi prezenți astăzi aici. Cred că am putea să organizăm o astfel de audiere și trebuie mai ales ca acest subiect să rămână deschis la dezbatere. Colega, colega Băsescu. Doamna Băsescu, vă rog. Uh. In the beginning... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fac uh, aceleași observații ca și colegul meu și să întreb de ce Bulgaria și România sunt incluse în același studiu ca și țările din Balcani. România și Bulgaria sunt țări care sunt deja membre ale Uniunii Europene și sunt într-o etapă mai avansată în ceea ce privește retrocederea proprietăților. Și aș vrea de asemenea să fac următoarele observații în ceea ce privește petiția uh, depusă de domnul Virgil Stere, aș vrea să prezint legislația care se referă la această chestiune. Situația foștilor proprietari, a căror proprietate a fost confiscată în timpul regimului comunist, și uh, situația persoanelor care locuiesc uh, în aceste clădiri, situația aceasta este acoperită și autoritățile doresc să asigură un tratament nediscriminatoriu. Cei care au uh, fost uh, despropietăriți în mod abuziv, pe de o parte, și pe de altă parte, cei cărora statul uh, le-a dat proprietatea. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a oferit de altfel un răspuns scris acestei comisii și a prezentat legislația pe care vă prezint și eu în continuare. Este vorba despre legea 112, care este primul document care le conferă foștilor uh, proprietăți uh, posibilitatea de a cere înapoi proprietățile confiscate în mod abuziv. Aceeași lege dă posibilitatea chiriașilor să cumpere imobilele. Conform uh, legii 10 din 2001, foștii proprietari ai uh, clădirilor confiscate pot să uh, ceară restituirea în natură sau compensații. Clădirile goale sunt uh, retrocedate foștilor proprietari în natură. În cazul clădirilor um, în anumite cazuri, proprietarii primesc doar compensații. Restituirea în natură este exclusă. Un tribunal trebuie să abroge contractul de vânzare pentru ca fostul proprietar să primească în natură o proprietate care a fost vândută chiriașului. Legea 10 din 2001 a fost amendată și completată prin legea din 2009 Legea 10 din 2001 stipulează că foștii proprietari care au un contract anulat primesc compensații care reprezintă valoarea de piață a proprietății sau pot achiziționa uh, locuința ministrul Justiției, domnul Predoiu, menționează ordonanța de urgență numărul 14 din 1999, ordonanță care creează un sistem de garanții pentru uh, chiriași. De asemenea, uh, creează drepturi pentru chiriașii care sunt evacuați. Toate aceste legi își propuneau să compenseze abuzurile din timpul perioadei comuniste și să asigure măsuri de protecție socială. Legea 10 din 2001 a fost promulgată după ce Curtea Constituțională a hotărât că este conformă Constituției. Am vrut să arăt că există legislație în acest domeniu. Nu am vrut să dau un verdict. Vă mulțumesc. Grazie, uh, Ratti. Grazie, signora Presidente. Doamna Ratti. Am ascultat cu foarte mare atenție intervențiile de astăzi și situația nu este deloc simplă. Aș spune chiar că este extrem de complexă. Pentru a face o idee mai clară, aș fi vrut să pun o întrebare. Uniunii um, Internaționale a Proprietarilor, domnului Paradias. Aș fi vrut să se referă la țările acestea pentru a înțelege mai clar faptul că ne referim la proprietăți aflate în aceeași țară și că nu este vorba despre probleme transfrontaliere. Aș fi vrut să se facă această precizare. Aș vrea să închei spunând următorul lucru. După ce am auzit tot ceea ce am auzit din partea diferiților vorbitori, aș fi vrut două lucruri. În primul rând, Studiile acestea mi se par puțin haotice, dacă îmi permiteți să folosesc acest cuvânt. Când se efectuează un studiu, eu una vreau ca metodologia să fie clară și cred că ar fi fost mai bine dacă fiecare parlamentar ar fi putut primi o copie a acestui studiu, în așa fel încât să avem suficient timp la dispoziție să analizăm în detaliu această chestiune atât de importantă. O prezentare succintă a studiilor nu este suficientă. Chiar dacă vorbitorii au încercat să facă uh, studiile inteligibile, nu cred că este suficient. Nu aș vrea să ne lungim prea mult, însă eu una aș vrea să am în mâini o copie a acestor studii sau cel puțin o sinteză a lor. în așa fel încât uh, să pot aprecia cu adevărat aceste studii. Deocamdată nu pot să am o opinie obiectivă, pentru că nu dispun de uh, studii în totalitatea lor. Asta ar fi o primă observație. O altă observație, având în vedere situația din diferitele țări, aș vrea ca această chestiune să rămână deschisă. Nu cred că ar trebui să închidem această petiție. Cred că chestiunea trebuie să fie discutată în detaliu, pentru că mai sunt multe lucruri de precizat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grație, colega Salavracos. Mulțumesc, domnul Salafrancos. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, jurist și am ascultat diferitele intervenții Cred că studiile ne-au prezentat bine situația și ne-au informat bine asupra aspectelor imobiliare în statele din în statele fost comuniste, uh, în statele din fosta Iugoslavie și din Balcani. Dar aici ar trebui să intre și Grecia, dar care este o țară liberă și care nu are niciun fel de legătură cu ceea ce se întâmplă în celelalte țări din Balcani chiar dacă Grecia împărtășește problemele pe care le resimt persoanele aflate în această situație și care uh, sunt cetățenii ai acestor țări. În cadrul informării comisiei noastre, care comisie nu este o comisie de anchetă, repet, nu suntem un tribunal, suntem o comisie care analizează mai ales aspectele sociale ale acestei probleme, ei bine, cred că avem nevoie de niște um, completări. Ar fi bine să dispunem dinainte de acest gen de informații, să fi primit înainte aceste studii, pentru că s-au citat foarte multe instrumente juridice, s-a vorbit despre aspecte de drepturi fundamentale, de dreptul la proprietate și alte aspecte fundamentale care sunt legate de aceste uh, subiecte. În plus, trebuie ținut cont și de evoluția acestor state în uh, cadrul Uniunii Europene. Sunt de acord că nu toate statele au cunoscut același gen de dezvoltare. Există pe țări care sunt deja membre ale Uniunii Europene și alte țări țări care au aderat deja, care au uh, o Constituție există și alte acte internaționale, deci există dispoziții foarte clare în materie de drept al proprietății. Într-adevăr, informațiile și dispozițiile legislative din țările care sunt deja statele, care sunt deja membre ale Uniunii Europene sunt mult mai complete decât în cazul celorlaltor țări. Totuși, sunt de acord, acest această petiție trebuie să rămână deschisă și trebuie să spunem în mod clar că Grecia nu este deloc vizată. Subliniez acest lucru. Vorbim despre Balcani. Balcanii sunt o regiune în care coexistă mai multe civilizații, mai multe țări. Uh, am avut uh, Imperiul Bizantin, apoi regimul turc, Imperiul Otoman. Uh, care la rândul său avea prevederile sale specifice în ceea ce privește dreptul proprietății. În țările vecine Greciei, uh, înspre Austria și Germania existau alt gen de dispoziții în ceea ce privește dreptul la proprietate. Este cazul bosnia herzegovina de exemplu. Sunt state care au mai multe dispoziții de drept european decât de drept otoman, pentru că uh, dreptul lor s-a inspirat mai degrabă din, uh, din Imperiul Bizantin. Cred că trebuie să spunem clar că ne referim aici mai degrabă la fostele țări PECO, adică cele care au uh, avut un regim comunist și care astăzi suferă consecințele. În orice caz, opiniile sunt foarte diferite în acest sens și mi-aș dori să beneficiem de niște informații mai detaliate în reuniunile noastre viitoare, să primim un document care să exprime punctele de vedere ale autorilor studiului pentru a putea intra în mai multe detalii. Vă mulțumesc. Grazie, preciso solo che i documenti sono stati Mulțumesc documentele au fost distribuite tuturor membrilor acum două săptămâni, dar um, cei care le-au cerut astăzi le vor, uh, le vor primi de asemenea. Îi dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you. Uh, I will not repeat uh, what has been said here before on the Mulțumesc, nu voi repeta ceea ce s-a spus deja despre delimitarea competențelor Uniunii Europene, articolul 345, articolul 345 îmi cer scuze, și așa mai departe. Voiam doar să spun că regulile nu s-au schimbat și că ceea ce am spus în răspunsul anterior către la petiții este în continuare mm, valabil. baza noastră pentru acțiune o reprezintă criteriile de aderare și atunci când vorbim despre mm, protejarea dreptului, dreptului la proprietate, aceasta face parte din criteriile politice de aderare. Deciziile în ceea ce privește proprietatea trebuie să fie luate în conformitate cu legislațiile naționale într-un mod transparent și respectând drepturile fundamentale ale omului și statul de drept. Acest lucru are consecințe și asupra criteriilor economice de aderare. Situația proprietății poate fi un obstacol pentru dezvoltarea unei economii de piață și pentru implementarea criteriilor economice de aderare. Un acces clar și nediscriminatoriu la proprietate poate determina stabilirea agenților economici în țările respective, investiții naționale sau străine, influențând, de exemplu, și sectorul agricol. o funcționare eficientă a economiei de piață depinde și de dreptul la proprietate. precum uh, de, și aș da ca exemplu garanțiile mobiliare la împrumuturi și altele. Iată un motiv suplimentar uh, care justifică această necesitate a unui drept foarte clar la proprietate. În Bosnia și Herțegovina nu s-a nu s-a stabilit încă un cadru juridic clar. Există uh, mai multe întârzieri cauzate de opoziția manifestată de anumite partide politice. Este de competența Parlamentului Bosniei-Herzegovina de a adopta o legislație specifică pentru restituiri. Republica Sârbska va adopta curând o versiune separată a legii privind restituirile, ceea ce confirmă că încă nu există condițiile necesare pentru niște soluții durabile și viabile. În Croația există de asemenea întârzieri în acest domeniu, în ceea ce privește restituirile și în ceea ce privește despăgubirile Acest proces continuă în Serbia. Lipsa unui temei juridic pune probleme procesului de restituiri. Privatizarea și litigiile care pot să existe continuă să pună probleme, mai ales în condițiile crizei actuale și a resurselor bugetare limitate. Kosovo. Aici situația a fost uh, descrisă cu exactitate de către studii. Există o agenție care este responsabilă de partea tehnică, iar decizia finală aparține instituțiilor uh, justiției. Kosovo și Serbia trebuie să coopereze în ceea ce privește aspectele legate de proprietate. Fără această cooperare nu se poate înregistra un progres substanțial pe această temă. Studiile au ajuns la concluzia corectă că restituirea proprietăților este importantă și s-a făcut o referire la procesul Sarajevo. Din păcate, nu s-a ajuns la niciun rezultat, cel puțin nu la cele așteptate în cadrul ultimei conferințe ministeriale de pe 25 martie. Situația rămâne blocată între aceste țări. continuăm să susținem aceste țări în clarificarea problemelor legate de proprietăți. De exemplu, suntem implicați în proiectele din domeniul cadastrului, Și cred că mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Grazie. Eh, mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul voi da cuvântul celor doi experți care vor avea la dispoziție două minute, nu mai mult, pentru a răspunde. Just a very brief statement to make things absolutely clear. Foarte pe scurt. Petiția noastră se referă la drepturile la proprietate pentru proprietățile care au fost confiscate de state care au cunoscut regimul totalitar în trecut. Comunism, fascism. Deci ne referim exact la asta și ne referim în principal la acele solicitări din partea cetățenilor din Uniunea Europeană împotriva propriilor state. Românii care cer proprietățile de la statul român, bulgarii care își cer proprietățile de la statul bulgar și nu români care cer proprietăți de la statul bulgar sau niciun fel de uh, solicitare în țări care nu s-au confruntat cu regimul totalitar, ca de exemplu Grecia. Nu. Deci este foarte clar ce tip de uh, cazuri susținem. Ne nicio îndoială aici. Iată la ce ne referim noi. Mulțumesc! Grazie. Gli esperti seguiamo l'ordine che abbiamo seguito prima. Mulțumesc. Vă propun să luați cuvântul la aceeași ordine ca și la prezentarea studiilor. Vă mulțumesc pentru această discuție care a fost la fel de largă uh, ca și, ca și tema pe care o discutăm. Noi suntem juriști, nu oameni politici, deci avem o altă abordare. Am încercat um, deci, practic, nu pot să vă spun exact de ce uh, au fost incluse România și Bulgaria, pentru că um, noi ne-am ocupat de alte țări, dar noi am încercat să diferențiem uh, între diferitele dimensiuni cuprinse aici. Uh, angajamentele față de Uniunea Europeană, uh, angajamentele față de dreptul internațional în statele candidate și acele state care sunt încă departe de acest, chiar și de acest statut. Uh, am făcut această diferențiere și cred că uh, legat de asta există și un nivel de, de dezvoltare diferit. Tocmai nu asta am încercat să evităm și anume să se amestece toate. În ceea ce privește reprivatizarea um, și termenul numit carpotlaș um, în teorie, acesta este um, prevăzut ca um, compensație și uh, există un alt termen care se referă la, restitu- la retrocedări, la restitu- restituiri. Bineînțeles că trebuie să se facă o diferențiere foarte clară între aceste două uh, concepte. Întrebarea cât de mult mergem în trecut, ei bine, se poate discuta. De cele mai multe ori, avem de-a face cu restituiri uh, începând cu 1945, dar putem să mergem și mai departe, având în vedere statul uh, la care uh, ne referim și la și drept urmare um, situația în care situația care a existat. Cam asta vreau să spun. Vă mulțumesc. Dau cuvântul petiționarului. Cred în primul rând că cifra de 2 milioane de uh, victime este emoționantă, dar nu corespunde deloc realității. În primul rând, în total, în România au fost depuse 200.000 de cereri de restituire Ă, din aceste 200.000 de cereri, marea majoritate se refereau la bunuri în domeniul agriculturii. Deci, în domeniul imobiliar au putut să fie maximum 50.000 de cereri. Cum de la 50.000 de cereri de restituire ale proprietarilor au putut să ajungă 2 milioane de victime, ă, nu pot să-mi explic, ă, e urmează a fi cercetat. În al doilea rând, vreau să amintesc că confiscările din anii 1950 au fost făcute împotriva Constituției existente în momentul respectiv. Ele au fost, deci, declarate abuzive și de uh, instanțe și de uh, legile care au urmat. Însemnează că statul nu a avut în acel moment un titlu de proprietate și, în consecință, a vândut un bun care nu i aparținea. Această constatare nu este a mea, ci această constatare a fost făcută și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a spus în enumerate sentințe că statul a vândut lucruri care nu-i aparținea. Ca urmare a acestui fapt, CEDO a hotărât sau a recomandat statului român să ia în cel mai scurt timp măsuri pentru ca proprietarilor care li s-au confiscat atunci bunurile să le fie fie restituite, fie să fie luate măsuri de compensare în cel mai scurt timp. Repet, termenul în cel mai scurt timp nu este invenția mea, ci este formularea CEDO. Și ca urmare a acestui fapt, CEDO a organizat așa numită o anumită procedură pilot și va urma un proces împotriva României în luna iunie. Ca urma acestui proces, România va fi somată să fie să restituie, fie să plătească despăgubirile corespunzătoare. De asemenea, și Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, în ședința numărul 1078 din 4 uh, uh, martie a acestui an, a somat România să arate un plan de măsuri pentru ca aceste cerințe, aceste recomandări să fie îndeplinite. Ă, aș mai vrea să amintesc următorul lucru. S-a spus astăzi că legea 1 pe 2009 rezolvă aceste probleme. Cum se face că totuși, împotriva acestei legi 1 pe 2009, însăși președintele României a cerut uh, Curții Constituționale să verifice constituționalitatea acestei legi este adevărat că Curtea Constituțională a declarat că este constituțională, dar patru din judecătorii Curții Constituționale au făcut opinie separată și au arătat în această opinie separată că legea 1 pe 2009, care deposedează pe foștii proprietari definitiv, este o lege uh, anticonstituțională și este o lege care uh, contravine, violează Convenția Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, Micaela Salomon. Aș vrea să adaug în ceea ce privește dreptul la restituiri sau compensații. Sigur că ar fi bine să existe un cadru juridic solid, acesta ar duce la siguranța proprietății, însă este un proces uh, foarte lung, adesea dificil. Cred că comunitatea internațională, instituțiile internaționale au mai multe instrumente la dispoziție pentru a aborda chestiunea drepturilor de proprietate și pentru a asigura o mai mare justiție în procesul de restituire și de acordare a compensațiilor. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a fost menționată aici. Este adevărat că adesea exproprierile din perioada comunistă nu sunt admisibile din uh, motive de timp, însă multe sentințe arată că noțiunea aceasta a timpului a fost interpretată foarte larg. Au fost declarate uneori admisibile dacă există o legătură cu prezentul sau cu perioada de după adoptarea protocolului 1. Uniunea Europeană dispune de anumite instrumente și aș vrea să mă refer la declarația reprezentantului Comisiei. Se aplică aceste instrumente. Există o anumită bază juridică ce este deja folosită. Vă mulțumesc. Stefan. Mulțumesc, Laura Ștefan. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Voi da cuvântul colegului meu, Sorin Ioniță, pentru că am înțeles că numai o singură persoană va, va lua cuvântul și um, va face dânsul un rezumat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Au fost uh, menționate două aspecte metodolo metodologice de către deputați. Odată, de ce au fost incluse țările care au fost incluse și de ce nu ne-am referit la state relevante precum Republica Cehă și așa mai departe. Ei bine, răspunsul este foarte clar. Așa ni s-a cerut de către institu instituțiile care ne-au contractat. Ne-ar fi făcut foarte mare plăcere să facem referire la Ungaria și la Republica Cehă, pentru că erau într-adevăr exemple relevante, dar nu am putut face asta. Însă, mi se par o, sugestiile dumneavoastră mi se par o încurajare uh, pentru extinderea uh, acestui studiu, pentru a ajuta statele uh, care au nevoie de asta cu exemplele din Ungaria și Republica Cehă. În al doilea rând, în ceea ce privește corupția și incapacitatea de aplicare a legislației, ei bine, ne-am referit la acestea în unele state membre, însă acestea sunt probleme generale ale administrației și ale procesului de luare a deciziilor în aceste țări și să începem să scriem despre corupție uh, ar fi dificil pentru că acestea nu se referă numai la retrocedări și la probleme de, uh, de aplicare a legii. Există probleme de retrocedare, dar și probleme de neretrocedare care uh, apar aici. Însă, raportul, dacă am fi luat aceste lucruri în uh, considerare, ar fi devenit altceva. Ar fi devenit o evaluare a instituțiilor administrative, al capacităților administrative din aceste țări. De aceea nu ne-am referit la asta. Am încercat să ne referim numai la proprietate, dar ne încurajează interesul dumneavoastră. Bineînțeles că, în general, ar trebui să se producă mai multe date, mai multe comparații și, bineînțeles, Ungaria și Republica Cehă ar fi extraordinar de relevante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred că, din ceea ce au spus colegii, am înțeles că ar trebui să de menținem deschisă această petiție am ascultat uh, reprezentanții comisiei, am ascultat experții și credem că trebuie să existe o analiză mai în detaliu și cred că ar trebui să rezervăm o astfel de discuție în detaliu pentru viitor. Asta după coordonarea uh, de la nivelul reuniunii coordonatorilor. Dar trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Mă refer la punctul 9. Este un punct pe care l-am amânat de la sesiunea de azi dimineață. Un uh, raport oral cu privire la vizita în campania. Îi voi da cuvântul șefului delegației pentru această misiune, doamna Merkis. Last week we uh, went to Campania on a visit of two and a half days. Săptămâna trecută am fost în Campania într-o vizită de două zile și jumătate cu șapte membri, um, dintre care patru eurodeputați și trei membri din regiune. Am mers acolo pentru că am primit foarte multe petiții cu privire la încălcări ale și neimplementarea directivei cu privire la deșeuri în această zonă și mai ales aceste petiții se refereau la incineratorul și emisiile de la acest uh, incinerator din Acera, uh, zone de depozitare a gunoiului uh, ilegale și gropi de gunoi deschise. Am mers în misiune acolo pentru a vedea care este situația la fața locului, pentru a vorbi cu autoritățile, cu cetățenii și cu experții. Pot să vă dau numai niște impresii preliminare, pentru că raportul, bineînțeles, va trage și o serie de concluzii, dar va apărea numai în luna iunie. Așadar, care au fost impresiile noastre? Trebuie să vă spun că autoritățile au fost foarte cooperante, toate autoritățile, chiar dacă unii dintre aceștia de-abia ocupaseră această poziție, au existat alegeri în campania de curând și într-o serie de provincii, din câte am înțeles. Noi am discutat cu președintele acestei regiuni care fusese nominalizat în această funcție doar cu două zile înainte să îl întâlnim noi. În prima zi am avut o serie de dificultăți pentru că solicitasem acces pentru presă și pentru petiționari, astfel încât aceștia să poată uh, avea acces la uh, siturile menționate și la uh, loc, locațiile pe care vrem noi să le vizităm. În prima zi, presa nu a avut acces la uh, locurile pe care le-am vizitat noi și pentru noi a fost foarte important acest lucru. Am spus că dacă nu se asigură transparența pentru presă și pentru petiționari, ne vom uh, întrerupe misiunea. Din fericire, autoritățile au fost foarte cooperante. A doua zi, presa a avut dreptul să um, viziteze aceste locuri, precum și petiționarii și chiar și autorități locale care nu au avut, nu au avut avuseseră acces inițial la aceste locuri. Impresiile noastre sunt următoarele. Având în vedere schimbarea constelației politice noile autorități din această provincie și din această regiune ar putea să, um, aple- să aplice reglementările Uniunii Europene. Credem că s-ar, ar putea avea loc o schimbare, ar putea, avea loc un, ar putea să fie un nou început pentru a relansa dialogul între cetățenii din campania și autoritățile locale. aș vrea să vă comunic o serie de lucruri. Am, am observat o, serie, un, o lipsă a unui dialog constructiv între cetățeni și autoritățile locale. Să spunem așa, dia- că și dialogul între diferitele niveluri de guvernare ar putea fi îmbunătățit. Ar putea exista speranțe pentru un nou început odată cu această schimbare politică. Am vizitat gropi de gunoi. Am vizitat incineratorul. Am vizitat uh, gropile de gunoi deschise. Ce vreau să spun când mă refer la această lipsă de dialog? Dacă primarii nu au acces la propriile, la locațiile pe care ei le administrează, aș spune că există o lipsă de transparență, o lipsă de dialog. Din fericire, pot spune că această misiune a dus la o schimbare. Datorită faptului că noi ne aflam acolo, datorită faptului că s-a pornit un nou dialog, s-a oferit acces unui număr de primari și de autorități locale. Cred că dialogul este foarte important, pentru că numai așa se poate uh, crea încredere între cetățeni și autoritățile locale. Și numai dacă există această încredere, directiva poate să fie aplicată, pentru că este necesară implicarea tuturor. Am avut impresia că nu există un ciclu al deșeurilor integrat în campania. Bineînțeles, spun ceva, ceea ce s-a spus deja de către uh, Curtea Europeană de Justiție printr-o sentință de pe 4 martie 2010, care spune că Italia la ora actuală nu respectă dreptul european. Deci nu există un ciclu al deșeurilor integrat. Mi se pare că ar putea exista două soluții în această uh, situație. Incinerarea și gropile de gunoi. Gropile de gunoi sunt o soluție uh, provizo- care au fost numite o soluție provizorie în criza deșeurilor de acolo, au ajuns să fie um, o soluție permanentă. Și, nu în ultimul rând, am vizitat Rezerva Națională uh, uh, a Vezuviului, care este patrimoniu UNESCO. Am văzut și acolo că existau deșeuri neselectate. Existau soluții temporare, dar păreau să fie destul de permanente. Sper că autoritățile vor lua măsuri în acest sens. S-a mai găsit un loc care urmează să fie o groapă de gunoi în cadrul acestui parc național, dar sper că în urma vizitei uh, noastre um, nu se va utiliza acest uh, loc ca groapă de gunoi. Apoi, transparența poate fi îmbunătățită. Dacă nu se oferă acces nici experților, nici cetățenilor, nici autorităților locale, nu pot fi verificate datele. Și dacă nu există transparență, nu putem avea nici un dialog. Și ajungem în acel cerc vicios al neîncrederii pe care l-am putut vedea în campania. Trebuie să vă spun că am avut și semne foarte pozitive și asta nu numai în ceea ce privește cooperarea între autorități și cetățeni și experți. Colegii noștri italieni care au făcut parte din această misiune au arătat și cred că s-a înțeles acest lucru că deșeurile sunt ceva care uh, afectează pe toată lumea. Sunt un, sunt un aspect, uh, o dimensiune transversală care trebuie să fie luată în considerare de către toți cetățenii și de către toate nivelurile de guvernare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Merchis. Dorește cineva să intervină? Pe scurt, o completare. Șefa delegației noastre a constatat uh, aspectele principale. Cred că pentru participanți această delegație a fost foarte impresionantă și este, mi se pare foarte important ca noi cei din această comisie să fim corect informați, să ne informăm pentru a putea judeca bine situațiile. A fost uh, foarte bine și că ne-au putut uh, acompania colegi pe cale neoficială, să spunem așa. Cel mai important lucru însă cu care am rămas eu în urma acestei uh, misiuni a fost următorul lucru. În primul rând a trebuit să mă eliberez de o iluzie. Am crezut că aceste gropi de gunoi erau numai provizorii, dar uh, am înțeles că de fapt ele erau văzute ca o soluție permanentă din, din păcate, ne baz- lumea se bazează prea mult pe gropi de gunoi. Bineînțeles, s-a spus că dacă în doi ani nu se rezolvă această problemă, atunci se vor afla în fața unei noi probleme pentru că nu vor mai avea spațiu pentru grop de gunoi. Cred că um, delegația noastră a dus la progrese în acest sens. Bineînțeles, este nevoie de dialog, de, de transparență și este nevoie de concepte pentru selectarea deșeurilor. Și dacă am obținut măcar atât, am obținut o serie de progrese. Din acest punct de vedere, uh, călătoria noastră a fost un succes. Apoi, în ultima zi, după discuția cu uh, reprezentanții regionali, mi-am dat seama că nu este vorba de o sarcină ușoară pentru că trebuie luate decizii la fața locului și politicile în ceea ce privește deșeurile sunt, uh, se dovedesc foarte repede a fi bune sau rele. Bineînțeles, m-a motivat și speranța pe care, speranțele pe care și le-au pus uh, petiționarii în această uh, delegație. Cred că trebuie Uh, împreună să ne asigurăm că șansele sunt utilizate cum trebuie, noi suntem luați în serios ca parteneri de discuție și asta este o șansă care trebuie să fie și dusă mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Volevo Doamnă președinte, aș vrea să amintesc tuturor ceva. Aș vrea să vă amintesc de ce ne-am dus în campania. Petiția aceasta se refera la gropile de gunoi și la incineratoare, precum și la impactul uh, asupra mediului a incineratorului. În ceea ce privește incineratorul, am avut posibilitatea să constatăm faptul că era vorba despre o tehnologie avansată și care dă rezultate excelente în ceea ce privește impactul asupra mediului înconjurător. Însă aș vrea să precizez cele spuse de colega mea. Dragii, dragi colegi, depozitele de deșeuri au fost declarate de interes național prin lege primarii nu pot să se deplaseze uh, după cum uh, vor uh, la fața locului. S-au creat mai multe comitete. Și nu vorbesc despre persoanele cu care ne-am întâlnit, noi, ci despre miile de persoane care împiedicau accesul la aceste depozite de gunoi italienii au trebuit să declare acest uh, sit, sit de interes național și să îl plaseze sub autoritatea armatei. Colegii din nordul Europei au fost surprinși de prezența armatei, însă trebuie să știți că atunci când un italian verde, vede un militar în uniformă, se simte mai în siguranță nu ca în estul Europei. În Italia, uniforma este ceva ce conferă siguranță. Am considerat că dacă plasăm aceste locații sub uh, supraveghere militară, vor fi protejate. Și, într-adevăr, acest loc a fost bine protejat. Nimeni nu vrea să ascundă cuiva faptul că e vorba despre un depozit de gunoi. Și asta pe perimetrul orașului. E adevărat că există problema netrierii deșeurilor. și sunt probleme legate de faptul că depozitul este în aer liber. Însă nu e vorba despre depozite temporare, așa cum s-a spus aici. E vorba despre depozite care răspund unei nevoi. Și atunci când depozitul este plin, este închis. Noi venim din campania și știm că e nevoie de mai multe incineratoare. Sigur că aceste incineratoare trebuie să fie însoțite de trierea deșeurilor și pentru asta e nevoie de timp și de resurse. Și acordăm atenție și chestiunii resurselor. Într-adevăr, Europa și lumea întreagă traversează o criză economică și dacă resursele nu sunt disponibile, nu se poate îmbunătăți situația. Mulțumesc, domnul Rivolini. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să îi mulțumesc colegei pentru intervenție și mulțumesc tuturor celor care au participat la această vizită, precum și secretariatului. Sunt deputat european și provin eu însumi din Campania. M-am născut acolo. Aș vrea să vă spun că vizita dumneavoastră a avut o semnificație foarte importantă pentru noi. În felul acesta, deputații europeni au putut constata la fața locului o situație dramatică și au putut și să descopere o regiune minunată, regiunea care a fost leagănul uh, uh, civilizației antice. Vă mulțumesc așadar pentru vizita dumneavoastră în campanie. Pe de altă parte, nu ne putem băga capul în nisip. Este adevărat că în ultimii ani ne-am confruntat cu multe probleme. Toată lumea a văzut imagini din Neapole, Neapole scufundată în gunoaie. E foarte greu să uiți astfel de imagini, însă trebuie spus că de câteva luni încoace lucrurile au început să se îmbunătățească. Depozitele au fost deschise pentru că era ceva urgent. Ne-am întâlnit cu autoritățile competente, ne-am întâlnit cu experți și am observat că au fost luate inițiative pe teren, inițiative de triere selectivă a deșeurilor, ceea ce a îmbunătățit lucrurile. 50% din deșeuri vor fi triate până la într-un termen de un an și acesta este un, uh, un semn bun. De asemenea, s-a creat un ciclu complet de eliminare a, de deci-, a deșeurilor. Ne-am întâlnit cu reprezentanții provinciilor și am vorbit despre un program de reducere a deșeurilor nu doar despre acel ciclu de eliminare a deșeurilor. Există, deci, speranțe și trebuie să luăm această vizită drept punct de plecare pentru a face progrese. Trebuie să îi asigurăm pe cetățeni că ne vom îndeplini promisiunile. Le-am promis că în termen de un an după vizita Comisiei pentru Petiții, va avea loc o nouă vizită această comisii, acestei comisii pentru a vedea dacă angajamentele au fost respectate. Am promis, de asemenea, autorităților locale am promis și cetățenilor le-am promis că Europa va fi prezentă pentru a se finaliza acest ciclu de tratare a deșeurilor. Deci, încă o dată, vizita dumneavoastră a fost uh, simbolică pentru democrație. Această vizită a fost pozitivă și îi mulțumesc președintelui uh, Manzoni care ne-a prezentat uh, situația din campania. Persoanele aflate la fața locului au constatat că Europa nu este atât de departe. Atunci când îi este solicitat sprijinul, Europa se deplasează. Și e un exemplu de democrație. Dacă absenteismul la alegerile europene a fost, atât, a fost atât de mare, este pentru că puține comisii se deplasează ca, anua, ca și comisia noastră. Mulțumesc președintelui Manzoni și închei lansând un apel și uh, exprimându-mi speranța că în curând, Comisia pentru Petiții se va deplasa în campania pentru a vedea care este situația de acolo și pentru a descoperi frumusețea peisajelor. Există și alte cereri de intervenție? Acesta a fost doar un schimb, un prim schimb de opinii legat de această delegație în campania va exista și o prun, propunere și un raport prezentat de șeful de delegație. Toate acestea înainte de luna iunie. Doamna Merkis ne-a amintit că președintele regiunii Campania, președinte pe care l-am întâlnit era nou numit, În calitate de președinte de comisie și cu acordul membrilor delegației, l-am invitat pe președintele regiunii și pe consilierul care va fi desemnat uh, pentru a se ocupa de acest dosar al deșeurilor, i-am invitat la Bruxelles pentru a participa la o reuniune a comisiei noastre și pentru a ne vorbi despre detaliile pe care nu le dețineau uh, sezona trecută, când tocmai își preluaseră posturile. Am întâmpinat uh, o serie de dificultăți și sunt de acord cu doamna Merchis că nu a fost foarte plăcut să ne confruntăm cu aceste greutăți. Gestiunea anumitor locații a fost încredințată armatei, ceea ce presupunea reglementări foarte stricte, de unde și dificultățile de care ne-am lovit în primele zile. Se pare că nu uh, înaintasem o cerere de acces nominal la această locație, însă problema s-a rezolvat și în zilele următoare situația s-a îmbunătățit. Am uh, transmis cererea legală și am primit un răspuns pozitiv. În plus, uh, cetățenii și uh, presa primesc uh, în mod regulat autorizații de acces. Presa poate avea acces cu condiția respectării procedurilor impuse de situația de, de urgență. Și un ultim element care arată că situația de la fața locului este într-adevăr dramatică E vorba despre decizia din 4 martie. Această decizie menționează o serie de evenimente intervenite în campania, evenimente denunțate în diferitele petiții înaintate până în iulie 2007. Această decizie prezintă faptele până în iulie 2007, însă de atunci s-a lansat o procedură. E adevărat că a existat o adevărată dramă pe care am constatat-o la fața locului și situația este destul de delicată, însă dincolo de toate astea, noi trebuia să verificăm dacă în ultimii doi ani s-au produs evenimente, dacă au existat intervenții pentru a modifica situația. Vom avea cu siguranță ocazia să revenim asupra acestor chestiuni cu ocazia raportului. E clar că rămân preocupări legitime, preocupări actuale legate de respectarea directivelor de mediu, directivelor cu privire la deșeuri și uh, directivelor cu privire la sănătate. Trebuie să analizăm toate documentele care ne-au fost uh, transmise eu, una, cred că trebuie în orice caz să apreciem atitudinea cooperantă și mă bucur de faptul că doamna Merchis a subliniat uh, atitudinea cooperantă a autorităților locale. Am beneficiat efectiv de această cooperare strânsă în timpul vizitei noastre în campanie. Domnul uh, Coțolino dorește să se acum. De ritardo, am problema de aerii, sunt arrivato solo. Îmi pare rău, am întârziat, însă au fost o felul de întârzieri cu avionul, așa că numai acum am putut ajunge. Am ascultat intervenția dumneavoastră, doamnă președinte, și cred că ați uh, tradus uh, părerea, <laughs> propria mea părere. Uh, situația mi se pare foarte delicată. E adevărat că există niște lucrări în curs și trebuie să încurajăm progresul lor ne confruntăm cu o adevărată provocare, pentru că este o regiune importantă din sudul Italiei uh, și această regiune trebuie să fie echipată cu un sistem integrat de uh, colectare și de tratare a deșeurilor. Nu e vorba numai de deșeuri urbane, ci și de deșeuri periculoase, deșeuri industriale. Deci, iată, un, un proces dificil și complicat Situația însă există de mai mulți ani, se fac eforturi, instituțiile locale, comunitățile locale participă și ele la aceste eforturi care sunt cu adevărat enorme și cred că Uniunea Europeană trebuie și ea să susțină aceste eforturi și mai ales să se asigure că în următoarele luni vom putea concretiza cu adevărat aceste progrese pentru a se evita o situație, o nouă situație de criză, de urgență. tocmai ca aceste riscuri să nu ducă la o nouă situație de urgență, și anume deschiderea acestor depozite de deșeuri, mai ales în regiuni unde patrimoniul uh, de mediu și patrimoniul cultural trebuie protejat prin intermediul uh, unor instalații care să nu fie vechi, să nu, să nu fie învechite. Care sunt aspectele fundamentale în acest sens? Trebuie redusă producerea de deșeuri, iată o provocare la care trebuie să răspundem. Uh, Uh, și aici avem o, și o componentă civilă, cetățenească și una culturală. Uh, trebuie să accentuăm eforturile în regiune și să ne asigurăm că regiunea este echipată cu un um, regim de colectare și tratare a deșeurilor care să fie cât mai modern din punct de vedere tehnologic și să se bazeze pe triera deșeurilor, pe triera selectivă a deșeurilor și aici trebuie să ne bazăm pe implicarea comunităților locale. Și în același timp am constatat că Uh, lucrurile decurg dintr-o istorie destul de veche, pentru că există o, o problemă de comunicare cu cetățenii și cred că din acest punct de vedere trebuie să ne implicăm și noi, pentru că în situațiile cele mai dificile, în situațiile de urgență, când sănătatea cetățenilor se află în pericol, trebuie să garantăm uh, un proces transparent, un proces democratic. Uh, de unde importanța misiunii noastre la fața locului, importanța prezenței noastre pe teren și cred că ar fi util să ne întoarcem la fața locului peste un an, un an și jumătate pentru a vedea dacă lucrurile au evoluat și dacă cetățenii și comunitățile locale pot să joace în sfârșit locul. Aceasta este pentru mine condiția esențială care trebuie respectată dacă dorim să atingem obiectivele pe care le-am fixat în cadrul acestei um, uh, misiuni în uh, campania. Doamna președintă, mulțumesc Mulțumesc, domnule Cazzolino. Nu știu dacă dorește și comisia să ia cuvântul. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ați spus lucrurile esențiale pe acest subiect și în legătură cu raportul. Nu am alte informații suplimentare. Cred că Tribunalul a luat o decizie pe 4 martie 2010, așa cum ați spus și dumneavoastră, și în acest caz uh, am emis o adresă către statul membru prin care i-am cerut i-am uh, cerut să ne spună care sunt măsurile pe care le va întreprinde pentru a uh, se conforma dreptului comunitar. Am făcut deci acest lucru față de Italia și așteptăm acum răspunsul. Uh, Răspunsul trebuie să vină într-un termen de două luni de la transmiterea adresei. Italia ne va explica cum va implementa acest sistem uh, integrat de management al deșeurilor și ne va spune care sunt măsurile concrete pe care le-a luat. Mm, câteva cuvinte în cadrul tratatului de la Lisabona, în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziilor, Comisia dispune acum de o procedură puțin mai accelerată. Um, avem o simplă um, etapă de informare. E vorba de articolul 260. Iată cum stă situația cu monitorizarea acestei hotărâri. Vă mulțumesc, doamna președintă. Grazie, Mulțumesc Mulțumesc Comisiei. Putem așadar încheia cu acest punct de pe ordine de zi și vom vedea cum stau lucrurile data viitoare. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 16. Într-adevăr, punctul 15 a fost lăsat pentru o altă reuniune de comun acord. Um, Decizia a fost dată de coordonatorii grupului. Punctul 16, vorba de petiția 02615-2007, prezentată de Natalia González Menendez. Petiționarul nu este prezent. Îi voi da imediat cuvântul comisiei. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, o să vă spun că punctele 16 până la 20 se referă la poluarea atmosferică și mai ales la um, pulberile în suspensie PM10 și despre modul în care statele membre și Comisia gestionează aceste probleme. Și dacă îmi permiteți, o să uh, vorbesc puțin despre procesul uh, pe care îl întreprinde Comisia și apoi mă voi referi mai specific la uh, petiții. Este, Sunteți de acord? Mulțumesc. Așadar, în ceea ce privește pulberile în suspensie, valoarea limită este în vigoare din 2005 și acest lucru a fost confirmat de noua directivă adoptată în 2008, uh, care în anumite condiții permite statelor membre să dispună de un termen până în 2011 pentru a respecta aceste valori limită în ceea ce privește uh, pulberile în suspensie PM10. Uh, este o problemă de sănătate foarte serioasă. 200 um, 250.000 de persoane uh, mor din cauza acestei probleme, din cauza acestor particule și Comisia are obligația de a Uh, lua foarte în serios aceste valori limită. În acest sens, au fost lansate deja proceduri de încălcare. Există mai multe stadii ale acestei proceduri, pentru că aceste dispoziții care permit un termen mai îndelungat uh, au dus la uh, situația în care Comisia trebuie să evalueze Um, cererile din partea statelor membre de a dispune de acest termen suplimentar. Și acum o să mă refer la cazurile specifice și cum se aplică directivele. În ceea ce privește petiția 0265, problema este expunerea excesivă la poluarea aerului și mai ales la praf și zgomot lângă o fabrică, lângă o țelărie trebuie uh, să spunem că trebuie să vedem dacă în 2008 uh, încă se mai încălcau aceste valori limită pentru PM10. Uh, statul nu a cerut niciun fel de termen suplimentar. Comisia a declanșat procedura de încălcare și pe 22 martie am um, emis un aviz împotriva Spaniei uh, pentru încălcarea acestor valori limită pentru particulele PM10 și așteptăm acum răspunsul statului membru pentru a vedea cum să continuăm. Și uh, vom evalua situația problema este legată de valorile pulberilor lângă această oțelărie, în jurul acestei oțelării, ea însă dispune de, un, uh, de autorizație de mediu și trebuie să vedem de mod, modul în care aceasta afectează uh, calitatea aerului și cum vă spuneam, problema nu este încă rezolvată. Încercește zgomotul, uh, hărțile de zgomot ne-au fost puse la dispoziție în prima uh, în primul dosar ele lipseau, dar acum au fost puse la dispoziție de către Spania și există planuri de acțiune care uh, sunt legate de problemele identificate prin uh, aceste hărți ale zgomotelor. Evaluarea continuă este un proces de analiză, însă preliminar putem să vedem că planurile putem să verificăm dacă planurile de acțiune au fost înaintate și dacă nu, trebuie să ne asigurăm că planul de acțiune este pus în aplicare. Deci asta am avut de spus pentru 0265. Eu le chiederei magari anche di procedere con... Da, doamna președinte, aș dori să vă invit să continuați cu următoarea petiție. Dacă confirmați că tot dumneavoastră vă ocupați și de aceasta. Este un dosar similar și poate că am putea să le tratăm împreună. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește petiția 0831, este vorba tot de depășirea uh, valorilor limită pe M10 Aici uh, legislația IPPC a Uniunii Europene nu acoperă această problemă, situația este diferită. În 2008 uh, s-au respectat criteriile de conformitate și uh, considerăm că nu există nicio încălcare a legislației europene privind calitatea aerului. Am avut schimburi cu, și discuții cu autoritățile spaniole pentru a ne asigura că se face o evaluare corectă a calității aerului în aceste zone, pentru că valorile limită valorile, depășirea valorilor limită nu a fost uh, raportată comisiei uh, și vrem să ne asigurăm că autoritățile spaniole verifică calitatea rului pe întreg teritoriul uh, țării și vom primi un raport de îndată ce se va confirma dacă într-adevăr este vorba despre o depășire a valorilor. În ceea ce privește următoarea petiție, Bună ziua, eu mă voi ocupa de punctul 18, petiția 1459 pe 2007, poluare industrială. Scuzate. No, no, e... Eh, Doamna președintă, îmi cer scuze, aș fi vrut să deschidem întâi discuția și să facem o legătură între cele două petiții precedente pentru că se refereau la același subiect și pentru că de ele se ocupa aceeași persoană din cadrul comisiei. Dacă sunteți de acord, vă voi întrerupe puțin pentru a vedea dacă sunt colegi care doresc să ia cuvântul și apoi vă voi reda cuvântul pentru a vă referi la petiția de la punctul 18. Mulțumesc. Vreau doar să vă spun că în ceea ce privește cele două petiții de la punctele 16 și 17, propun să le menținem uh, în suspans. Să le lăsăm deschise. În cazul petiției de la punctul 16, Comisia a spus că așteaptă un răspuns din partea statului membru, adică din partea Spaniei, iar în cazul petiției 17 s-au uh, întreprins S-au făcut măsurători, uh, s-au făcut evaluări în uh, alcaniz și atunci este nevoie de o monitorizare mai aprofundată. Și vă propun, doamnă președintă, să le păstrăm deschise. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. În ceea ce privește petiția de la punctul 16, despre care a vorbit Comisia mai devreme, în ceea, în ceea ce privește informațiile care mi-au fost transmise, ele arată că dosarul ar trebui să fie lăsat deschis. Însă, mi s-a spus că au fost întreprinse niște măsuri de corectare în ceea ce privește poluarea sonoră, poluarea fonică și aceste măsuri vor fi operaționale pe deplin la sfârșitul lunii iunie 2010. Cred că procedura ar trebui să continue și după ce toate planurile de corectare a încălcărilor vor fi aplicate, planuri care sunt impuse de guvernul regional, care dispune deci de un termen pentru a implementa aceste măsuri, și anume până în iunie 2010, și numai după aceea ar trebui să revenim asupra acestei probleme. Și vom vedea dacă Comisia are și alte informații. În ce privește calitatea aerului, a doua parte a petiției, Comisia ne vorbește despre niște date care provin din anul 2008. Dar, conform informațiilor pe care le-am primit, ar părea că în ultimii trei ani nivelul poluării atmosferice s-a îmbunătățit în termen de număr de zile în care valorile obligatorii sunt sau nu depășite. Media anuală a PM10, a microparticolelor 10, nu depășește valorile permise de legislație. Deci, timp de 365 de zi, de, de zile, îmi cer scuze, putem avea câteva zile a, unde se depășește valoarea de 50, dar totuși depășirea nu este foarte importantă. Și uitându-mă la tabelul furnizat în ceea ce privește poluarea acustică, observ un decalaj față de ceea ce spunea Comisia. Uh, doamna președintă, Comisia dorește să răspundă dacă nu sunt alte intervenții? Okay, thank you. Sorry, I was looking at Madam Chairman. Oui, juste une petite intervention, Madame la Présidente, merci. O mică intervenție, doamnă președintă, pentru a vă spune că uh, și eu susțin opțiunea de a lăsa deschise petițiile prezentate astăzi și sper că Comisia va urmări aceste dosare, le va monitoriza, mai ales în ceea ce privește măsurile care rămân destul de îndepărtate de ceea ce ar trebui mai ales în ce privește măsurătorile, îmi cer scuze, cifrele care sunt foarte uh, vechi. Uh, ni s-a vorbit despre cifre din anul 2008, dar astăzi suntem în 2010. Uh, și acest lucru se repetă deseori în cazul petițiilor. Uh, timpul trece și sigur că datele în ceea ce privește sănătatea persoanelor vizate, afectate, se schimbă și am avea nevoie de niște date mai proaspete, ca să spun așa, știu că Spania a întreprins cu siguranță foarte multe eforturi în acest sens și de fiecare dată primim elemente care sunt destul de îndepărtate în timp. De aceea cred că petiția ar trebui să rămână deschisă și ar trebui să dispunem de noi indicatori care să ne permită să ne pronunțăm mai uh, clar. Mulțumesc! Grazie. Din nou, responsabil la Comisiune, mi scuzi pe prima. Vă mulțumesc. Comisia, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc. Ca răspuns la prima intervenție, sunt de acord. În ceea ce privește zgomotul, încă analizăm uh, informațiile pe care le-am primit ca răspuns la acțiunile de corectare. Deci nu pot să vă dau mai multe informații. În ceea ce privește poluarea atmosferică, da, au existat îmbunătățiri uh, la anumite niveluri de uh, Uh, particule în suspensie la Hihon. Um, de ce ne referim la date din 2008? Ei bine, numai pe acestea le-am primit. Uh, cele pentru 2009 le vom primi la sfârșitul lui septembrie acestui an. Ca un comentariu la ultima intervenție. Credem că am, ar fi foarte utile informații mai uh, recente, chiar uh, dacă ele ar fi preliminare. Asta este ceea ce propunem în solicitările uh, revizuite uh, pentru raportare și monitorizare, astfel încât uh, să putem beneficia de informații mai actuale. Mulțumesc, spune doamna președinte. Așadar, aceste două petiții vor rămâne deschise și vom vedea ce trebuie, cum trebuie să continuăm. Trecem acum la punctul 18, petiția 1459. Petiționarul nu este prezent, deci dau cuvântul comisiei direct. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Această petiție se referă la uh, poluarea industrială în zona Trieste. Este vorba de mai ales de uh, cinci stați, stații de epurare și o uh, fabrică de prelucrare a oțelului. Aș dori să mă refer la trei directive, cea care se referă la apa uh, la tratarea apelor urbane, la prevenirea și controlul integrat al poluării uh, și la, um, la cea care se referă la um, la poluarea, la controlul, controlul poluării. Aș dori să mă refer la comentariile colegului meu care se referă la poluare atmosferică cu particule în suspensie. Există o procedură de încălcare a dreptului comunitar care se referă la uh, și la acest aspect. În ceea ce privește directiva IPPC, există o acțiune bilaterală. Comisia a solicitat informații de la Italia cu privire la această directivă și la respectarea ei ni s-a confirmat că există un, o autorizație emisă sub directiva IPPC și, în plus, există o um, procedură de încălcare pornită împotriva uh, Italiei um, în ceea ce privește permisele. Dar această instalație are o, o, o autorizație, deci nu este cuprinsă în această procedură. s-au luat uh, măsuri uh, în urma uh, procedurii de încălcare a dreptului comunitar. Um, în 2009 urma să fie închis un furnal al acestei instalații în urma procedurii pornite de noi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, mea doamna președinte, dorește cineva să intervină. Dacă nu, cred că din ceea ce a spus uh, Comisia, uh, reiese că trebuie uh, menținută deschisă această petiție până când uh, vom vedea care este rezultatul uh, procedurii de încălcare. Uh, trecem la petiția cu numărul 19. Semnatarul nu este aici, așadar dau din nou cuvântul comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aici uh, problematica este una locală. Este vorba de un trafic foarte intens pe o anumită uh, șosea care duce la o expunere ridicată la praf și particule în suspensie. Și, în plus, uh, este vorba de zgomot și vibrații. Comisia se referă la două aspecte. Odată zgomotul pentru că această șosea nu cade sub uh, domeniul de aplicare al directivei privind zgomotul, uh, nu suntem noi competenți să ne să acționăm aici. Apoi, în ceea ce privește polarea atmosferică, mă refer la ceea ce am spus la început uh, cu privire la particulele în suspensie. Este o problemă locală, dar întreaga zonă în care se află uh, Uh, locul uh, respectiv este expusă la mari cantități de particule în suspensie, PM10. Bulgaria a făcut o cerere pentru această zonă, uh, pentru o extindere a termenului pentru respectarea limitelor, Însă după ce am analizat planurile de acțiune, de măsuri pentru rezolvarea acestei probleme, uh, ne-am dat seama că nu este, aceste măsuri nu sunt suficiente, că nu se vor respecta limitele până în 2011, așadar Comisia a uh, obiectat și, drept urmare, Comisia ia în considerare uh, începerea unor proceduri așa cum au fost ele începute și în cazul altor state membre în situații similare. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină, spune doamna președinte? Dacă nu, cred că situația este similară cu cea uh, a petiției anterioare. Comisia noastră va monitoriza ceea ce face comisia și trecem la 553 din 2007 Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. This is not, uh... Mulțumesc. E vorba despre acțiune întreprinse pentru a proteja cetățenii din Varșovia de expunerea la particule în suspensie și la dioxid de azot. Aș vrea să revin la declarația mea generală. Valorile limită în Varșovia sunt depășite valorile limită pentru azotul, dioxidul de azot uh, intră în vigoare în acest an și vom uh, fi atenți pentru a vedea uh, care va fi situația. În ceea ce privește PM10, autoritățile poloneze au notificat Comisia în privința planului de acțiune Notificarea nu este conformă regulilor, însă, și există trei condiții stipulate de directivă. Măsurile de dinainte de 2005 trebuie avute în vedere, condițiile externe trebuie să fie îndeplinite, condiții meteo adverse și așa mai departe și apoi se verifică dacă măsurile sunt adecvate pentru a asigura respectarea reglementelor 2011. Comisia continuă procesul care a fost uh, lansat uh, mai de mult pentru că autoritățile nu au uh, adresat notificări, notificările cerute. Domnul Boștinaru. Aș vrea să menționez un singur aspect care este foarte relevant pentru țările care au aderat de curând la Uniunea Europeană. Directiva este frumoasă, însă procesul de aplicare, nu doar în Polonia, în Sevlievo și în alte locuri, și în România apare aceeași problemă, problemă legată de aplicarea regulamentelor și standardelor Uniunii Europene, precum și probleme legate de fiabilitatea notificărilor transmise Comisiei Europene, după ce cazul respectiv este adus la cunoștința Comisiei pentru Petiții sau la cunoștința altor organisme. E vorba despre modul în care guvernele, autoritățile aplică uh, regulile europene. Le aplică foarte prost. Și tocmai de aceea sunt atât de îngrijorați cetățenii europeni. În cazul biodiversității, știu foarte bine că în România există multe locuri în care aplicarea regulilor europene uh, lasă mult de dorit și cetățenii au dreptate să tragă un semnal de alarmă. Mulțumesc, uh, domnule Boștinaru. Nu există alte cereri de luare de cuvânt. Ca atare lăsăm această petiție deschisă. Și trecem la punctul următor, și anume petiția 1066 din 2008. Comisia are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. După anchetă, Comisia a stabilit că Open University, care este o instituție universitară din Marea Britanie care oferă cursuri la distanță, această universitate practică uh, o formă de inegalitate în ceea ce privește taxele de înscriere, taxe mai ridicate pentru cetățenii care își au reședința pe continent și un preț, taxe mai puțin uh, ridicate pentru cetățenii britanici și uh, taxe intermediare, oarecum, pentru cetățenii irlandezi. Ancheta comisiei a arătat că acest lucru se explică în parte prin faptul că guvernul finanțează educația superioară în Marea Britanie și finanțarea aceasta a guvernului se bazează pe numărul de studenți înscriși care își au uh, reședința în Marea Britanie. Se finanțează toate universitățile. Open University oferă cursuri la distanță, însă și uh, studenții care sunt în afara Marii Britanii nu sunt acoperiți de această finanțare publică și ca atare universitatea cere taxe de înscriere mai mari. Articolele 20 și articolul 18 se aplică aici, articolul 20 cu privire la cetățenia europeană și care conferă tuturor cetățenilor drepturi, printre care dreptul de a nu fi discriminați în virtutea naționalității. Articolul 165 alineatul 2 al tratatului precizează că acțiunea Uniunii încurajează uh, învățământul la distanță. Dacă se combină articolele acestea, se ajunge la concluzia că tratamentul inegal constatat este o discriminare indirectă pe motiv de naționalitate. După această constatare, Comisia a deschis o procedură de încălcare și, la ora actuală, există schimburi între Comisie și serviciile competente din Marea Britanie. Nu putem da mai multe informații la ora actuală, însă Comisia speră că Regatul Unit al Marii Britanii se va conforma dreptului Uniunii și Comisia va putea da mai multe informații în cursul celui de-al doilea semestru al acestui an. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Există intervenții? Vreau doar să constat că este vorba despre o petiție din 2008 și este, suntem în 2010. Și îmi pune întrebarea, de cât timp avem nevoie pentru a rezolva această situație foarte clară? Avem aici o infracțiune constatată de către Comisie 2008, 2009, 2010. Se mai poate vorbi despre eficacitatea acțiunii noastre, în acest caz mai putem vorbi despre apărarea drepturilor cetățenilor europeni? E o întrebare pe care mi-o pun. Comisia trebuie să reacționeze într-un mod mai eficace. Trebuie să reacționeze într-un mod mai pragmatic. Dacă nu, vom fi iarăși în postura de a oferi multe explicații, însă cetățenii europeni nu așteaptă explicații, nu au nevoie de explicații. Vă mulțumesc. Non so se ho ben compreso, ma se l'appello era rivolto alla Commissione. Non știu dacă am înțeles bine, însă dacă lansați un apel la adresa Comisiei, mă asociez și eu acestui apel lăsăm petiția deschisă și trecem la ultimul punct, petiția 683 din 2009 și dau cuvântul domnului Aristide Lavrențos, reprezentantului Comisiei. Oui. Eh, je suis maintenant? Mă puteți auzi? Da. Această petiție provine de la studenți italieni și se referă la calculul numărului de credite acumulate de către studenți în cadrul studiilor acestora pentru a se putea realiza transferul acestor credite către un alt stat membru în care își continuă studiile conform sistemului european de acumulare și transfer a creditelor, ECTS. Conform petiționarilor, studiile pe care le-au făcut în Italia ar trebui să le ofere 300 de credite. Însă, când s-au dus în Suedia, Danemarca și în Regatul Unit pentru a-și continua studiile, au primit numai între 180 și 240 de credite și consideră că această echivalare nu este corectă. Știți că s-au făcut multe progrese în acest domeniu în general în uh, ceea ce privește legislația europeană în materie de educație. Acum câțiva ani era chiar dificil să se deschidă o simplă procedură de încălcare. Însă, în acest caz, nu putem face asta pentru că nu există niște reguli obligatorii în materie, însă deciziile luate în ceea ce privește recunoașterea în general de către universități sau de către alte autorități trebuie să fie fundamentate și trebuie să existe un drept de recurs. Diversitatea programelor uh, și care este atât de mare între universități, plus numărul mare de universități care există în Europa, face ca acest calcul să nu fie ușor și nici exact întotdeauna. De aceea, Comisia, promovând transparența, recunoaște că s-au făcut multe progrese în materie, dar nu putem să ne asigurăm că în toate cazurile creditele vor fi calculate așa cum uh, cred că trebuie mm, făcut uh, calculul studenții în funcție de statele membre în care se realizează calculul. Și de aceea uh, vă prezint acum uh, o publicație am făcut... Uh, am, am, i-am invitat și pe petiționarii, cei 55 de petiționari care semnează această ed, uh, publicație, să o consulte. Este vorba despre un ghid uh, al utilizatorilor pentru sistemul de transfer al creditelor. Totul se explică foarte analitic și uh, se uh, explică în detaliu chiar problema ridicată de petiționari. Iată ce a putut face Comisia în acest, pe acest subiect. Vă mulțumesc! Da Sunt colegi care doresc să ia cuvântul. vă rog, doamnă. Aș dori să spun doar că este esențial să răspundem tinerilor noștri cetățeni europeni pentru că pentru ei construim Europa. Și Europa pentru mine este un spațiu al libertății și suntem foarte uh, um, legați de aceste principii. Știu că există probleme legate de recunoașterea diplomelor, pentru că în comisia noastră avem deseori petiții Uh, petiții care se leagă și de transferul creditelor între universități și cred că nu este acceptabil să avem acest gen de situație. Înțeleg că depinde de statele membre, că nu este de competența noastră, dar cred că trebuie să facem neapărat ceva pentru a progresa și pentru a face ca statele europene să se miște la rândul lor pentru a răspunde pozitiv acestor tineri, pentru că avem nevoie de ei. Eh, condivido i rilievi. De... Sigur, împărtășesc eh, intervenția colegei noastre, spune doamna președinte, și cred că trebuie să reflectăm la petițiile care se referă la acest gen de probleme, transferul de credite, discriminare, recunoașterea diplo- echivalarea diplomelor. Uh, Cred că aceste, acest gen de probleme sunt un obstacol în calea, liber, în calea liberei circulații a persoanelor și serviciilor și noi trebuie să garantăm această liberă circulație. Um, am impresia că Comisia nu are nimic de adăugat, ci pur și simplu ne invită să citim acest document unde găsim mai multe informații, dar trebuie să mm, cer Comisiei să facă tot ce este posibil pentru a rezolva această problemă. Și plecând de la această petiție, cred că este o ocazie bună să deschidem o discuție mai largă, sigur, dacă sunteți de acord. Dacă nu, putem închide acum petiția și putem să ne angajăm doar să deschidem o discuție ulterior pe aceste subiecte. Iată două soluții pe care le-am avea. O închidem? Teniamo aperta la petizione e... Nu. Ei bine, atunci menținem deschisă această petiție și apoi împreună cu coordonatorii vom vedea ce este de făcut pentru a aprofunda cât mai bine această temă. Cred că am parcurs ordinea de zi într-un timp record și putem acum să suspendăm ședința. Ah, per quanto riguarda la seconda parte îmi cer scuze în ceea ce privește a doua parte a ordinei de zi. Avem o cerere din partea doamnei Ocan. Este vorba despre punctul 32.